Good day. Good day, everybody. Bună ziua tuturor. Bună dimineața tuturor. Am avut o zi lungă ieri și ziua de astăzi este una asemănătoare. Începem cu punctul 12, reuniunea de astăzi este reuniunea Comisiilor Juri și Libe pentru programul Justiție pe perioada 2014-2020. Aici o să ascultăm o prezentare a proiectului de raport uh, pe programul Justiție perioada 2014-2020. Avem doi uh, raportori, domnul Filip Clays și din partea Comisiei Jurii, Luigi Bellinguer. Această propunere este ținută prin procedură legislativă ordinară care, între cele două comisii care cooperează în baza legii 51. regulii 51. Înainte de a da cuvântul raportorilor noștri, aș vrea să spun că data de depunere a amendamentelor este 5 iulie la ora 12. Analiza amendamentelor se va face pe, septembrie, pe 19 septembrie, iar votul va avea loc pe 26 noiembrie. O să o ascultăm pe doamna Castex, vicepreședinta uh, Comisiei Jurii. Bine ați venit, doamna Castex, care va face o prezentare, după care îi uh, vom asculta pe cei doi raportori. Doamna Castex, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule Lopez Aguilar. Aș vrea să confirm ceea ce președintele Lopez Aguilar a zis, acest uh, dosar reprezintă confirmarea și urmarea unei bune colaborări între comisiile jurii și libe, care uh, are o istorie îndelungată. Acest program este succesorul și urmarea a trei programe deja existente. Justiție civile, justiție penală și programul Prevenirea, combaterea consumului uh, de uh, droguri. Este un instrument fundamental pentru a promova cooperarea judiciară în materie civilă și penală în perioada 2014-2020. Este esențial ca Uniunea să financeze un uh, ansamblu de programe care să susțină dispoziții legislative și politice pe care le instituie în domeniul justiției concentrându-se pe chestiuni transfrontaliere care nu pot să fie tratate acum în cadrul unei acțiuni coordonate la nivelul uh, Uniunii. Învelopa financiară a Comisiei pentru acest program este de 472 milioane de euro. Țin să subliniez că această sumă este fermă și nu poate fi modificată prin amendamentele pe care le veți depune. Această, acest buget a fost uh, alocat și hotărât în cadrul negocierilor uh, în cadrul uh, sau din cadrul financiar multianual 2014-2020 comisiile care vor face amendamente trebuie să se concentreze asupra obiectivelor, uh, acțiunilor sau gestionarea acestui program justiție pentru a îmbunătăți uh, transparența, performanța vă las pe dumneavoastră să judecați uh, toate bunătățile pe care le-ați putea aduce acestui raport, care este deja foarte bine structurat, uh, este mulțumitor și țin să mulțumesc celor doi co-raportori, domnului uh, Berlinger și Clays, pentru excelenta lor muncă, care va fi extrem de utilă pentru toată lumea și care deja perfectează uh, propunerea Comisiei. Le mulțumesc, uh, îi felicit și dau cuvântul domnului Lopez Achilar pentru a continua uh, această reuniune. Vă mulțumesc! Domnul Berlinger nu este în sală, trebuie să sosească dar raportorul pentru Comisia Libe este aici. Domnul Clay, Să aveți cuvântul. Programul de justiție la care ne referim în raportul nostru este rezumatul a trei programe. Programul de privind cetățenia, prevenția, programul de prevenire și programul de informare. Uh, au apărut uh, o serie de uh, chestiuni, de discuții în legătură cu faptul că există prea puțină flexibilitate în aceste programe, că nu era foarte clar dacă fondurile oferite adăugau valoare și apoi o distribuție geografică dezechilibrată a fondurilor și au lipsit uh, criterii concrete pentru a evalua uh, utilitatea inițiativei. Raportul pe care îl aveți în fața dumneavoastră astăzi Domnul Bellinger și uh, cu mine am încercat să ne concentrăm pe aceste probleme în aceste rapoarte. Considerăm că valoarea adăugată înseamnă că trebuie să existe o contribuție reală la uh, spațiu de justiție și asta poate să uh, uh, includă inițiative la scară mică, locală, uh, potrivit uh, principiului subsidiarității consfințit în tratat. Considerăm că toate aceste inițiative la scară mică trebuie să Uh, fie incluse în activitățile transfrontaliere. În ceea ce privește distribuția geografică, încercăm să ajungem la o distribuție geografică corectă. Factorul limbă poate să fie o problemă importantă. Uneori nu o, sunt cunoștințele de limbă uh, care împiedică desfășurarea normală a activităților judiciare. Trebuie să existe o încredere reciprocă, um, recunoaștere și cooperare. De aceea, documentele de bază elaborate de comisie au fost numai în engleză, ceea ce ar putea să constituie o cale indirectă uh, de a sugera că toți cei care aplică pentru acest program trebuie să cunoască limba engleză, ceea ce nu este cazul. Dar, în final, uh, oamenii uh, folosesc uh, documentul care este în limba engleză și gândesc așa cum v-am spus, acesta este consecința. Acest lucru poate să influențeze Uh, dezechilibrul geografic, mai ales în țări unde engleza nu este foarte bine cunoscută ca o a doua limbă. Și cred că avem un principiu important în Uniunea Europeană. Toate limbile, atunci când este posibil, trebuie să fie pe picior de egalitate. Și în raportul nostru sugerăm că trebuie să se uh, disponibilizeze uh, finanțare pentru personalul judiciar din toate țările și că documentele trebuie să fie traduse în limbile comunitare. Deci o evaluare corectă, transparență pentru cetățeni sunt esențiale dacă vrem să ne asigurăm că programul va debuta bine. De asemenea, ne referim la un raport anual în ceea ce privește stadiul punerii în aplicare a programului și poate un uh, raport uh, intermediar în 2017 și la sfârșitul uh, programului în 2021 uh, vom avea un raport final. Am sugerat ca să se facă eforturi mai mari din partea Comisiei pentru transparență. Există un website, dar dorim să existe mai multe detalii pe acest detalii pe aceste website, astfel încât oamenii să găsească acolo nu numai nume, ci și alte informații. Comisia merge în această direcție, încearcă să îmbunătățească lucrurile, ceea ce este un aspect pozitiv. Un alt element important este legat de o serie de proiecte care ar putea fi cuprinse în această inițiativă. Consultându-mă cu raportorii din umbră, se pare că există un consens care se naște, care nu va duce la includerea unor proiecte în acest cadru. Asta nu înseamnă că nu dăm mare importanță celorlalte proiecte. Acum, în ceea ce privește drogurile, drogurile, eh, drogurile reprezintă un flagel pe care trebuie să-l combatem ferm. Eh, trebuie să existe un program de prevenire și formare. Comisia și Consiliul sunt de părere că toate aspectele uh, actualului program de combatere a uh, drogurilor trebuie continuate și Există o secție de prevenire și de uh, pedepsire. Fondurile trebuie să rămână și de aceea considerăm că acest program de combatere a drogurilor trebuie să continue în acest context. În mai multe rânduri am auzit faptul că acest program este finanțat cu o sumă modestă. Poate că așa ar fi, ar sta lucrurile dacă ne uităm uh, Uh, la uh, întreg bugetul Uniunii Europene, dar totuși bugetul este de 500 de milioane de euro și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri disponibile vor fi cheltuite astfel încât să creeze cât mai multă plus valoare. Trebuie să vedem care sunt obiectivele, criteriile și posibilitățile de evaluare. Atunci e un pas, uh, un prim pas în buna uh, direcție. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Jurii, uh, colegilor și colegului meu, uh, domnul Berlinguer, uh, pentru cum am lucrat împreună. Există deja sugestii de îmbunătățire a acestui text și le voi prelua. Mulțumesc domnule Cles. Din câte văd, sunt singura care am vrut, din partea Libe, să contribui în calitate de raportor din umbră. Nu, spune președinta, îmi cer scuze. Eu a trebuit să preau președinția uh, 10 minute, așa încât vă rog să luați cuvântul și voi continua după aceea. Ehm. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Se pare că pot să vorbesc în limba olandeză în această dimineață, așa că am să mă prevalez de această posibilitate. Am să încep prin a mulțumi, pentru a mulțumi raportorului pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă până acum și cred că suntem în linii mari de acord pe chestiunile de fond și pe chestiunile care, ne, care necesită atenție deosebită în acest raport. Vicepreședintele de la jury s-a referit deja la acest aspect. Nu e vorba aici de suma alocată acestui program. Cred că e bine ca în comisiile noastre să știm foarte bine care este exact mandatul, pentru că prietenii noștri de la Comisia Bugete din Parlament și prietenii noștri de la Regii și de la Agri totdeauna reușesc să-și asigure o halcă frumușică din bugetul european. Pentru că noi ne ocupăm de problema justiției în Uniunea Europeană, trebuie să avem și noi grijă ca domeniul nostru să fie acoperit. Vedeți că nu sunt foarte multe fonduri disponibile la acest capitol și cred că trebuie să încercăm să folosim ce avem cu un maxim de eficiență. În ceea ce privește instruirea judecătorilor, avocaților și altor juriști în materie de punere în aplicare a legislației europene, am încercat uh, de-a lungul anului să vedem ce se poate face, însă, iată, lucrurile trenează. Trebuie să ne asigurăm că există mai multă instruire pentru toți profesioniștii din domeniul dreptului. Și programul ar trebui să aibă în vedere asta. Raportorul s-a și la chestiunea limbilor. Și avea și eu ceva de adăugat acolo. Cred că, într-adevăr, justiția europeană trebuie să poată folosi limbile principale din Uniunea Europeană. Însă, în același timp, este nevoie și de formare lingvistică. S-a pus și problema diferitelor institute și dacă ar trebui să le menționăm în program. Chestiunea e spinoasă, pentru că uneori dacă nu menționezi institutele în dispozițiile propriu-zise, acestea rămân pe din afară, însă consider că raportul a găsit soluția bună în acest caz. Și apoi, doamna președinte, ce, ce o să realizăm concret cu acest program? Dacă vă uitați la amendamentele 19 și 12, se spune clar că va trebui să putem măsura cu precizie realizările. Și asta e o altă chestiune care trebuie să beneficieze de atenția noastră și va reveni categoric în discuțiile viitoare. Mai sunt două chestiuni, doamnă președintă. Sunt de acord cu ce a spus raportorul în ceea ce privește programul prin drogurile, mai ales în materie de prevenire și secțiunea de prevenire din acel program. Sper că astăzi Comisia o să ne poată da informații suplimentare și să ne spună exact care va fi locul activităților preventive în întreaga structură și cum le putem include în acest program de justiție. Să luptăm împotriva drogurilor doar prin măsuri represive? E bine, în Olanda experiența în acest sens a fost negativă. Și deci va trebui să avem uh, grijă. Apoi, chestiunea actelor delegate. În Parlament, și aici mă întorc către raportor, mai ales către raportor de la jury, ar fi bine ca Parlamentul să-și poată păstra influența pentru a avea un cuvânt de spus în această chestiune. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, spune președinte. Aș ruga pe doamna Grispec să intervină și, din câte știu, domnul Berlinger e pe drum, o să vină curând și o să-i dăm și domniei sale cuvântul. Doamna Grispec, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Foarte repede am să vorbesc în numele grupului meu parlamentar și în nume propriu și am să încep prin a-i felicita pe raportori pentru remarcabila activitate prestată. Într-adevăr, avem aici bazele acestei cooperări care s-ar putea concretiza într-o manieră logică, simplă și lizibilă, pornind de la această prelucrare a textului comisiei făcută de raportori. Asta în materie de justiție civilă, penală și prevenirea consumului de droguri. Însă, înainte de a mă referi la textul propriu-zis, care va fi analizat și de grupul nostru și, sigur, intenționăm să le punem și amendamente, dați-mi voie să vă spun că nu există Uniune Europeană dacă nu există această idee de întărire a încrederii reciproce, nu doar între state, ci și în favoarea cetățenilor. Această nouă cultură judiciară, care, a care idei se întrevede în scrisele raportorului este de importanță esențială, mai ales dacă ne gândim la această întărire a Uniunii Europene. Am să mă refer și la limitele bugetare, însă esențialul aici ține de cooperare transfrontalieră. Dacă această cooperare și acest spațiu judiciar nu prind formă cât de repede posibil, atunci o să avem tot mai multe dificultăți în încercarea de a asigura respectarea drepturilor și libertăților. Prin urmare, ceea ce s-a făcut până acum este de o calitate remarcabilă, sunt de acord cu majoritatea amendamentelor și modificărilor ale textului comisiei. Sigur, problema este gravă, spinoasă, dar tocmai din acest motiv plus valoarea va putea fi considerabilă. În ceea ce privește simplificarea și pe viitor a textului, simplificarea ar presupune îmbunătățirea accesului la acest program. Am văzut în bilanțurile prezentate în cadrul acestui demers, am văzut acolo cât de puțin cunoscute erau lucrurile în anumite state membre, unde nu se știa care sunt posibilitățile de formare, de exemplu, oferite de Uniunea Europeană și acest text ar permite să simplifice și să accentueze vizibilitatea acestor programe și posibilități, și, ca și colegii mei. Că și colegii mei împărtășesc dorința de a nu uita niciodată că principiul Uniunii este unitatea în diversitate. Oferta în materie de limbi este absolut esențial atunci când ne gândim la utilizarea acestui instrument. Cred că ce se propună de către colegii noștri în sprijinul propunerii inițiale ale Comisiei în materie de monitorizare și, prin urmare, în ceea ce privește rapoartele intermediare și publicarea, ar putea permite, fără îndoială, informarea mai bună a celor vizați de cei care lucrează în armonizarea legislativă și această monitorizare sistematică ar putea permite Comisiei să invite statele să recurgă la acest instrument atunci când nu au informații suficiente pe temă sau alta. De asemenea, o a treia observație Dosarul, desigur, este, este important și fondurile alocate par a fi uh, semnificative, dar știm că în realitate lucrurile nu stau așa. Deci, haideți să ne definim bine prioritățile să ne concentrăm pe acele programe care aduc plus valoare reală, pentru că au o dimensiune într-adevăr europeană. Deci, marile priorități trebuie definite. Și în încheiere aș dori să insist uh, pe un aspect deja menționat, uh, aspect avut în vedere și de comisie și care se regăsește și în amendamentele colegilor, formarea juriștilor nu doar în materie de limbi străine, ci o formare care să poată într-adevăr duce la o armonizare și la o aplicare concretă a dreptului european. Nu putem avea un spațiu judiciar comun dacă, în primul rând, nu instruim așa cum trebuie pe cei care trebuie să-l coordoneze. Vă mulțumim foarte mult, spune președinta. Vă rugam prin, prin gesturi să fiți mai concisă, pentru că a sosit domnul Berlinguer și de asemenea vrem să putem da cuvântul și comisiei și președinției și iată timpul ne presează. Prin urmare, l-aș ruga pe domnul Berlinguer ca foarte pe scurt să sintetizeze poziția Comisiei Jurii în calitate de coraportor. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru întârziere. Sunt, uh, sunt vinovat, dar poate nu complet vinovat. Oricum, uh, sunt foarte, foarte stânjenit de, de faptul că am întârziat la propriul raport. Dar haideți să trecem mai departe. Împreună cu colegul meu, domnul Clas, am uh, încercat să ajungem la un acord comun și am putut pregăti astfel un aviz comun un document semnat de amândoi. Și aș dori să vă spun că am putut coopera și încă foarte bine. Noi am studiat propunerea comisiei Propunerea pentru programul justiție 2014-2020 am considerat-o ca fiind o propunere deosebit de interesantă, am fost de acord cu obiectivele principale, însă am sugerat o serie de modificări pe care am să le rezum acum. Cel puțin ceea ce privește așa porțiunea documentului de care m-am ocupat eu. Una din teme a fost menționată de antevorbitor, Aceasta se referă esențialmente la programul Stockholm. Se pare că acest program nu a beneficiat de suficientă atenție în propunerea comisiei și în programul Stockholm găsim nu numai zona europeană a justiției, spațiul european al justiției, regăsim acolo și acel tip de activitate care ar trebui să se afle la baza acestui spațiu european al justiției. Avem nevoie de o cultură juridică adecvată, avem nevoie de avocați, de magistrați, de judecători activi în propriile state membre și care sunt instruiți în conformitate cu tradiția juridică proprie. Tradițiile juridice diferă de la un stat la altul, evident. Însă, toate aceste persoane, în același timp, trebuie să poată găsi un limbaj comun. Mai ales când e vorba de această punte între dreptul civil și dreptul penal. Magistrati delle due corti di giustizia, ma sono soprattutto i magistrati di ciascuno Stato membro, sono i magistrati nazionali la base del diritto. Când vorbim de acest spațiu european al justiției, nu vorbim de tribunale europene, nu numai de acestea, oricum nu, vorbim de toți judecătorii, de toți profesioniștii din justiție, din statele noastre și de aceea trebuie să creăm o mentalitate juridică europeană, o atitudine. Știm că magistrații europeni, indiferent de țara de origine, sunt magistrați care lucrează în Europa. magistratul, judecătorul, trebuie să fie conștient de dimensiunea europeană a actului de justiție. De aceea trebuie să sprijinim orice element de coeziune și cooperare în domeniile civil și penal. În prezent s-au făcut destul de puține lucruri în acest sens și, stimați colegi, trebuie să ne dăm seama de un lucru. Uniunea Europeană a generat un volum imens de dispoziții juridice, de regulamente și de reguli. Cetățenii care fac apel la această legislație europeană reprezintă 2 sau 3% din populația Europei. Deci noi facem foarte multe, dăm multe legi, însă nu ne bucurăm de toate beneficiile posibile. De aceea trebuie să încercăm să îmbunătățim situația e incredibil dacă ne vedem că muncim la această legislație europeană și ne întrebăm, dar pentru cine dăm noi toate legile astea? Știu că nu, nu, nu pot să vorbesc la nesfârșit, însă în esență în textul nostru am sugerat o serie de măsuri care ar permite instruirea, dar nu instruirea convențională, nu vechile cursuri care se organizau pe băncile școlii, ci forme de interacțiune, de cooperare reală schimburi de opinii bazate pe spețe, pe drept procesual, pe experiențelor concrete acumulate de magistrați și de judecători. Asta ar putea spori nivelul de cooperare între judecători. Credem că trebuie să fie schimburi directe. Nu e vorba doar de secundare, anumitor profesioniști, nu e vorba de a organiza cursuri, asta poți să o faci pentru un număr limitat de persoane. Noi avem altceva în vedere. Ne-am avut o idee, Eurinfra, colegii olandezi au, au elaborat-o pentru că ei sunt vârful de lance aici. În fiecare tribunal au un punct de contact acesta este utilizat pentru a-i informa pe magistrați și pe judecători în legătură cu situația de ansamblu. Vă mulțumim, domnule Berlinger, spune președintele. Dăm cuvântul doamnei Gantz și apoi comisia dacă dorește să intervină și apoi restul membrilor dacă dorește să intervină. I can be very... Mulțumesc foarte mult, voi fi succintă pentru că cele mai multe aspecte esențiale au fost menționate de raportori. Sunt sigură că va fi un raport foarte bun și uh, am început deja uh, o ședință cu reprezentanții comisiei și cu președinția, deci cred că pregătirile se desfășoară foarte bine. A fost menționat faptul că simplificarea procedurii este acceptabilă și, de asemenea, reducerea poverii administrative pe, pentru ONG-urile care aplică pentru aceste fonduri ar trebui să fie realizată. Trebuie să asigurăm un echilibru uh, și o parte egală pentru toate obiectivele, iar flexibilitatea, transparența și previzibilitatea joacă un rol foarte important. Așadar, uh, am convenit, uh, în ceea ce privește actele delegate, să avem un cuvânt de spus și um, trebuie să analizăm care sunt avantajele și dezavantajele actelor delegate. Consecvența și complementaritatea reprezintă prezintă și ele aspecte importante în colaborarea cu celelalte organisme comunitare. Și noi suntem de părere că este foarte important să avem indicatori concreți și bine dezvoltați. Avem indicatori mai buni acum decât la început. A existat și dezbaterea referitoare la dacă să se numească sau nu anumite rețele europene și la articolul 3 am convenit să nu le menționăm, pentru că odată ce începem să menționăm nume, este foarte dificil să spunem care sunt cele care ar trebui lăsate deoparte, de aceea ar trebui să lăsăm acest spațiu deschis. Sunt menționate doar câteva exemple, dar ceea ce aș dori să subliniez ca cel mai important aspect uh, este statul de drept și uh, rolul sistemului de justiție într-o democrație, de asemenea uh, independența sistemului uh, judiciar, um, conștientizarea legislației comunitare Salut amendamentele pe această direcție, de asemenea discriminarea în practicile judiciare, accentul pus pe educație uh, și formare a procurorilor, judecătorilor și de asemenea uh, antidiscriminarea generală, împărtășirea celor mai bune practici, acces egal la justiție, mai ales pentru categoriile de cetățeni uh, vulnerabile. Acestea sunt amendamentele pe care le considerante, dar ele sunt incluse în propunere, așadar vă mulțumesc. Au. Bun, mulțumesc, doamnă Gânț. Acum, dacă comisia dorește să intervină, vă rog să faceți acest lucru, dar succint, pentru că suntem deja în întârziere. Bună dimineața, voi fi cât pot de succintă. În primul rând, aș dori să vă spun, de fapt, să salut acest raport, acest proiect de raport și să mulțumesc pentru buna cooperare pe care am avut-o pe marginea acestui dosar cu președinția și cu uh, raportorii. Am auzit astăzi uh, multe idei care au fost exprimate. Aceste idei se regăsesc și în raport. Idei referitoare la um, faptul că um, formarea reprezintă uh, un aspect foarte important în acest spațiu de justiție pe care dorim să îl creăm. Dorim să ne bazăm pe încredere, dar am auzit și cuvinte precum transparență, simplificare, monitorizare, indicatori, împărtășirea celor mai bune practici. Și consider că propunerea Comisiei cu amendamentele pe care le-am uh, discutat și le vom discuta și mai departe, va atinge acest obiectiv, pentru că este un obiectiv comun. Trebuie să spun în același timp că am ceva îngrijorări și rezerve referitoare la anumite amendamente care au de-a face cu implementarea, pentru că trebuie să găsim un echilibru între valoarea adăugată, simplificare și între a nu crea o povară nenecesară pentru acest proces, în special pentru a atinge o implementare la timp a proiectului, mai ales pentru beneficiare. Aceasta este o cerere care uh, ni se adresează mereu și în ceea ce privește noile proiecte trebuie să îmbunătățim ceea ce am observat că nu a fost făcut atât de bine în trecut. Deci asta este ceea ce încercăm să facem. Sunt sigură că în final vom avea un rezultat bun și că vom găsi, vom realiza acele programe sănătoase care să fie ceea ce dorim cu toții și ceea ce împărtășim sub forma de valori comune. Mulțumesc. Consiliul dorește să ia cuvântul. Pe scurt, vă rog, doamna Agard. Este doamna Noring. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și eu să fiu succintă. După cum știți, Consiliul de curând a avut o, pe 8 iunie o întâlnire a JAI și uh, au căzut de acord asupra unei propuneri privind uh, programul pentru justiție. Această abordare generală acoperă întregul text al propunerii, cu excepția cifrelor bugetare care sunt negociate la un alt Consiliu. Consiliul uh, salută proiectul de raport uh, care merge pe aceeași direcție în general cu abordarea generală a Consiliului Consiliului și acest lucru a facilitat negocierile pe marginea propunerii între Parlamentul European și Consiliu. Știu că atât raportorul cât și Consiliul sunt de acord cu obiectivele uh, menționate în propunere de a introduce o abordare financiară cuprinzătoare și simplificată, astfel încât viitoarele dezvoltări ale Uniunii Europene în sectorul uh, justiției să uh, evolueze bine. Ne-am concentrat pe o serie de aspecte cheie. Am fost de acord că um, um, acțiunile trebuie să demonstreze o valoare adăugată și că este nevoie de o definiție mai clară a termenilor în text. De asemenea, am fost de acord în ceea ce privește obiectivele specifice ale propunerii, să îmbunătățim cooperarea judiciară, să facilităm accesul la justiție și, în, nu în ultimul rând, să sprijinim uh, formarea în acest domeniu. Am fost de acord că indicatorii specifici trebuie să fie incluși în text pentru a fi o bază pentru serviciile care se ocupă de monitorizarea și evaluarea programului. Știu că timingul este un element foarte important în negocierea propunerii, pentru că programele de finanțare expiră la sfârșitul anului 2013 și uh, noi programe de finanțare trebuie să fie realizate la timp. De aceea, președinția uh, daneză a, uh, s-a concentrat asupra acestei uh, propuneri ca pe o prioritate. Am, avem uh, contacte informale cu raportorii constructive și sperăm că în felul acesta vom ajunge la un acord între Consiliu și Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum poate că amândoi raportorii doresc să spună câteva cuvinte în încheiere. Vă rog foarte pe scurt, spune domnul președinte, ați auzit comisia, consiliul, cine dorește între dumneavoastră, vă rog. Nu? Vă rog. Dank u, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorilor din umbră și cred că există un al doilea consens în legătură cu calea pe care o va lua acest raport. Nu o să intru în detaliile uh, ridicate în discuție de fiecare raportor din umbră, însă cred că suntem pe aceeași lungime de undă, dorim cu toții uh, mai multă uh, simplificare, o transparență sporită, indicatori clari pentru a putea evalua Uh, materializarea obiectivelor noastre. Aș vrea să menționez uh, uh, câte ceva în legătură cu cele spuse de comisie cu privire la actele delegate. Raportorii au ales să abordeze aceste acte delegate pentru că astfel Parlamentul va putea să aibă un oarecare control uh, asupra priorităților de finanțare care vor fi stabilite de către Comisie. Acest lucru nu înseamnă neapărat uh, că pierdem timpul. Există o bună înțelegere între uh, instituții. Dacă suntem mai mult sau mai puțin pe aceeași uh, poziție, asta nu înseamnă în mod necesar că procedura va fi mai grevaie sau mai dificilă. Președintele, atâta pentru moment. Ă, va urma discuția proiectului de raport care ne va permite să mergem mai departe. Mulțumim participanților ă, de la Comisia Jurii și Libe la această dezbatere. Mergem ă, mai departe cu drepturi și Uh, cetățenie pentru perioada 2014-2020. Îi mulțumim doamnei Castex și lui, uh, domnului lui G. Berlinger pentru uh, prezentare. Așadar, mergem mai departe. Trecem la programul Drepturi și cetățenie 2014-2020. Avem un raport, un proiect de raport și s-a hotărât asupra Uh, doamna Kinga Gonț este raportor din uh, partea grupului nostru, a comisiei noastre. Daphne 3 și acest, uh, acest program a fost parțial sub uh, competența uh, comisiilor uh, Ample și FEM în baza regulii 50. Deci deschidem discuțiile. Doamna Gon, să aveți cuvântul. Programul Drepturi și Cetățenii este similar celui anterior pe care l-am discutat. Principiile și preocupările au fost uh, asemănătoare. Așa cum ați spus, este succesorul a trei programe care au fost fuzionate, Drepturi și cetățenie, programul DAFNI și diversitatea antidiscriminare și egalitatea de gen. Prima noastră propunere este să schimbăm numele programului din drepturi și cetățenie în drepturi, egalitate și cetățenie, pentru că aceasta a reflectat mai bine uh, conținutul real și uh, accentele puse de program. Am avut întâlniri cu societatea civilă, cu Comisia și cu Consiliul. Președinția daneză a fost foarte activă și a început un trilog uh, timpuriu de informare. Am uh, impresia că suntem pe aceeași linie și că uh, nu va fi foarte greu să cădem de acord asupra problemelor principale. Aceasta constituie o bază foarte bună, un text pentru negocieri ulterioare. Ceea ce regret însă este faptul că restructurarea fondurilor și crearea unui nou program a rezultat într-o realocare a bugetului și o scădere a costurilor programului Drepturi, Egalitate și Cetățenie în comparație cu suma pe care o aveau anterior cele trei programe pe care le-am menționat. O să întreb Comisia de ce a, această scădere de fonduri. Am discutat în mai multe rânduri că în perioada de criză sunt tot mai multe încălcări ale drepturilor, ale drepturilor omului și de ce acest lucru nu se reflectă și în buget. Am uh, convenit uh, anterior asupra unei mai mari flexibilități care este necesar în viitor. Însă, ceea ce ni se pare la fel de important este faptul că uh, Programul ar trebui să ofere o predictibilitate uh, solicitanților, ar trebui să fie o echilibrare a obiectivelor programului. Așadar, este important să convenim asupra obiectivelor, să influențăm ca Parlament uh, Uh, programul dumneavoastră, deci am optat pentru actele delegate uh, după o, o discuție îndelungată. Simplificarea înseamnă că aplicarea este uh, facilitată, ceea ce este important pentru beneficiari. Echilibrul geografic este un aspect important. Trebuie să ajutăm statele uh, Uh, membre uh, de unde nu există solicitanți de-a lungul anilor. Uh, sunt rețele la nivelul european care beneficiază de programul anterior, TENT. S-a creat un cadru care este suficient de concret și de larg pentru a uh, cuprinde cele mai importante rețele. De asemenea, este important ca uh, Comisia să asigure coerența și complementaritatea cu alte uh, programe, uh, programul de lucru al Agenției pentru Drepturi Fundamentale uh, FAR, și uh, considerăm că este foarte important uh, să extindem uh, astfel de inițiative la terțe uh, țări, cetățeni a unor terțe țări care rezidează pe teritoriul UE. Avem amendamente referitoare la egalitatea pentru toți. Există trimiteri în text și trimiteri la antidiscriminare care este extrem de importantă în momentul de criză. Am uh, extins de asemenea obiectele, obiectivele, combaterea uh, toleranței, intoleranței, promovarea dialogului cultural pe baza programului DAFNI, care nu a fost uh, explicit menționat. Am inclus uh, violența împotriva copiilor, uh, femeilor și alte grupuri vulnerabile, protejarea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, am dori să vedem proiecte la nivel național, la scară mică, care să aducă o valoare adăugată la nivel european și vizibilitatea programelor, uh, indicatorii specifici, uh, sunt câteva elemente foarte importante. Aș dori să mulțumesc președinției daneze pentru munca bună făcută până acum și cred că vom continua pe aceeași linie. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, doamnă Gonț. O să auzim din nou poziția Comisiei și a Consiliului înainte de a deschide dezbaterea. Doamna Ișu, mulțumesc, domnule președinte. Salut din nou cooperarea noastră și proiectul de raport pe care îl avem uh, în fața noastră. Considerăm că este o bază bună pentru uh, discuții ulterioare uh, am clarificat obiective care se aflau în propunere, dar acum sunt mai explicite. Aș vrea să răspund la întrebarea de ce am uh, redus uh, bugetul, întrebarea adresată de raportoare. Considerăm că flexibilitatea pe care o creăm între programul civil și acest program uh, neposibilitate să finanțăm proiecte ale celor două programe. Deci, nu considerăm că acțiunile vor rămâne nefinanțate. De asemenea, vreau să spun încă o dată că această propunere, felul în care uh, uh, este, va fi în final uh, convenită de legiuitori ea trebuie să garanteze simplificarea, trebuie să garanteze transparența. Desigur, acoperirea geografică, pentru că avem obiective comune, de asemenea trebuie să dăm beneficiarilor acțiuni uh, reale, uh, bine definite. Sunt convinsă că împreună cu președinția și cu uh, Parlamentul vom găsi uh, calea cea bună. Domnul Anders, în numele președinției daneze, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte știți, Consiliul recent a convenit asupra unei abordări parțiale generale uh, pentru programul Drepturi și Cetățenii. În ceea ce privește programul Justiție, acesta acoperă întregul text al propunerii, cu excepția cifrelor de buget, care sunt uh, negociate în altă structură de Consiliu. Consiliul salută raportul, uh, proiectul de raport, care, în general vorbind, merge în aceeași direcție cu abordarea generală a Consiliului, ceea ce va ușura negocierile asupra acestui proiect de uh, raport între Parlament și Consiliu. Raportorul și Consiliul sunt de acord cu obiectivele propunerii și anume de a introduce uh, o abordare a finanțării uh, cuprinsătoare și simplificată pentru a crea o, un spațiu în care uh, drepturile persoanelor, așa cum este prevăzut în tratat și în cartă, sunt promovate și apărate. Concret, au fost subliniate o serie de chestiuni. Suntem de acord că acțiunile care primesc finanțare trebuie să aducă o valoare adăugată și că trebuie să există uh, o definire a acestui concept în text. În al doilea rând, suntem de acord că lista obiectivelor concrete ale programului trebuie extinsă pentru a cuprinde și probleme cum ar fi egalitatea uh, de gen, rasismul, xenofobia, violența împotriva femeilor și a copiilor. Apoi suntem de acord că programele anuale de lucru vor asigura o distribuție corectă a fondurilor și apoi ă, trebuie incluși indicatori concreți în text pentru a constitui o bază pentru ă, monitorizarea făcută de comisie. Ca și în cazul programului de justiție, Uh, calendarul este element uh, esențial în negocierea acestei propuneri. Uh, programul de finanțare va expira în 2013, trebuie să existe un nou program până atunci. Aceasta este o prioritate la nivelul Consiliului și am am avut uh, uh, contacte informale constructive cu raportorul și sperăm că acest lucru va duce la un acord asupra propunerii între uh, Parlamentul European și Consiliu. Președintele, mulțumesc. Acum avem timp să discutăm puțin. L-am văzut pe domnul lui Michel care vrea să spună ceva. Vreau să o felicit mai întâi pe doamna Gânț, care a făcut raportul sunt uh, susțin uh, propunerile sale. O singură remarcă pe care aș dori să o fac nu este foarte importantă. Ar putea să pară puțin, uh, mai puțin semnificativă. Nu se vorbește nicăieri, chiar dacă este cuprins uh, de cuvântul vulnerabil, nu vorbim despre o violență care este tot mai dezbătută în țări. Uh, violența uh, împotriva uh, bătrânilor în familie, dar și în instituțiile publice. Astăzi, cel puțin în Franța, este, în Belgia este un subiect uh, care uh, este foarte, uh, are o foarte multă vizibilitate. Nu este o violență clasică, este o violență larvară pe care nu poți să o vezi imediat acest lucru există în familie, dar și în instituțiile uh, publice. Uh, mă întreb dacă n-am putea să uh, ne referim la acest lucru mai concret. Am să depun un amendament în acest uh, sens și mă gândesc să organizez un forum în acest uh, uh sens. Uh, pentru că lucrurile se petrec așa la nivelul familiilor, dar așa cum am spus și în structuri publice. Iată ce am vrut să spun și sunt deosebit de încântat de amendamentele propuse de către raportor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim. Domnule Brons, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cetățenia e un concept artificial un concept inventat de juriști. Asta prin contract cu naționalitatea, care este un concept natural. Cei din Europa de Est înțeleg această distincție, cei din Occident par să fie derutați. Însă, într-o lume ideală, cetățenia ar trebui să se bazeze pe naționalitate. Eurocrația ar numi asta discriminare, îngrozitor. Asta este mai ales relevant în contextul unei societăți democratice, unde poporul conduce în engleză, acest cuvânt popor se referă la o parte a națiunii. În sens colectiv, e o adunătură de, de persoane grupate arbitrar. Dacă le dai puteri acestora, nu ai decât rezultate arbitrare și atribuții arbitrare. Raportul sugerează că oferirea acestui drept tuturor cetăților nu este suficientă. Trebuie să acordăm acest drept și celor din țări terțe, și azilanților și solicitanților de azil. Dacă vorbim de drepturi de prim rang, dacă vorbim de drepturi de bază, cum ar fi protecția împotriva tratamentului injust, aceste drepturi își au, își au rostul. Oricine trebuie să fie protejat. Însă, când e vorba de acces la muncă, de beneficii sociale și de drept de vot, atunci trebuie să ne întrebăm care mai este rostul cetățeniei. N-are rost să fii un membru a unui club dacă avantajele clubului sunt acordate absolut oricui. Îmi cer scuze nu am uh, participat foarte mult la discuțiile pe marginea acestui raport, însă un lucru mă îngrijorează și cred că am să depun un amendament în acest sens. Cred că această idee de cetățenie este oarecum absent aici. Am discutat obstacole în, caz, în calea cetățeniei. Iată, vine anul european al cetățeniei ne aflăm încă în contextul unei cetățenii pasive. Mi se pare că, cel puțin în această instituție, cetățenia se dorește a fi o realitate activă. În, în ceea ce mă privește, mi se pare că acest element participativ lipsește din textul pe care îl avem în fața noastră. Mi se pare de asemenea că trebuie să ne inspirăm puțin și din program, programul european al cetățeniei. Sunt programe paralele. Comisia Cultură și Educație și ea se ocupă de aceste chestiuni și gestionează acest program. Deci, sub rezerva unei examinări ulterioare, mi se pare că există o mică lipsă din acest punct de vedere. Merci, Madame Vergiat. back to... Mulțumim, doamnei Vergia. Înainte de a ne întoarce la raportor, vreau să mă asigur că nu vreau să intervină nimeni altcineva, dar înainte de raportor, comisia, dacă vrea să mai intervină, vreun comentariu, domnul Mișu? Cred că programul menționat anterior necesită o clarificare. Avem și noi un program pe cetățenie de la DG Comunicare. Există și acest program. Posibil, e posibil ca unele dintre aspectele reliefate de antevorbitoare să se regăsească acolo. Am încercat să existe o coerență între toate programele comisiei, iar ultimele comentarii pe care le-am auzit se referă mai mult la domeniul acoperit de acel program al DG Comunicare. Intervenție fără microfon din prezidiu. Nu sunt alte comentarii. Uh, doamnă Gânț, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pe marginea acestui dosar. E limpede că suntem pe aceeași lungime de undă cu președinția și cu comisia. Ceea ce privește observațiile domnului lui Michel, dânsul s-a referit la violența împotriva vârstnicilor. A, primesc bucuroasă orice amendament în acest sens? Totdeauna există această dilemă. Începem cu o listă a categoriilor vulnerabile. Când faci o astfel de listă, totdeauna uiți pe cineva. De aceea, unele grupuri sunt menționate în text, cu specificarea că există și alte grupuri vulnerabile, însă în linii mari sunt absolut de acord cu ce a spus domnul eh, Lunichel Problema există, este reală și este foarte puțin discutată, mai ales prin comparație cu violența împotriva femeilor sau a copiilor. Ceea ce privește spusele domnului Browns, Aștept să văd uh, vreun amendament, dacă doriți să extindeți domeniul de aplicare și la cetățenii din țările terce care, sau care sunt solicitanți de azil sau care rezidează într-un stat al Uniunii Europene în calitate de muncitori migranți și așa mai departe. Deci sunt de acord, trebuie să garantăm drepturile și acestor categorii de persoane. în ceea ce privește tipul de activități finanțate din acest fond și alte activități finanțate din alte fonduri, trebuie să vedem puțin cum ne încadrăm în tabloul general al programelor Comisiei Însă acest concept de cetățenie activă exclude pasivitatea. Activitățile primare sunt importante și o să vedem în ce măsură ne <clears throat> încadrăm în tabloul program, celorlalte programe. Termenul de depunere amendamentelor este 5 iulie, prin urmare mai avem ceva timp la dispoziție. Aștept cu nerăbdare amendamentele noastre și o să mai discutăm și după aceea. Vă mulțumim și noi, doamna Gans, spune președintele, pentru aceste ultime observații. Ați anunțat și termenul de depunere a amendamentelor, 5 iulie, la amiază, la 12. Calendarul este următoarea, discutarea amendamentelor în Comisia Libe pe 19 septembrie, Vot orientativ în Libe, 26 noiembrie. Se pare că am încheiat dezbaterea acestui punct. Însă, următorul punct de pe ordinea de zi începe la 10 și jumătate. Raportarea este doamna Holmeier. Nu este aici v-aș sugera, iată, creăm un precedent. Să luăm o pauză de 20 de minute până vine doamna Holmeier să își prezinte proiectul de aviz Raport interimar, vedere obținut un rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 cadrul financiar multianual. Despre asta vom vorbi, dar doar la 10 și jumătate când ne reluăm activitatea. Vă mulțumesc!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 colleagues, as we foresaw, our colleague Mrs. Holmeyer. So... Stimați colegi, văd că a venit doamna Holmeyer ca să-și prezinte proiectul de aviz prin raportul intermar în vederea obținut un rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Este vorba de a prezenta poziția Comisiei în ceea ce privește sumele alocate în acest uh, cadru financiar multianual pe dosarele care interesante, azil, justiție, drepturi cetățenie și așa zisul program Pericles. Să dăm cuvântul raportoarei, doamna Holmeier, care să-și prezinte proiectul de aviz și apoi o să stabilim termenul de depunere a amendamentelor. Doamnă Holmeier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată că există un număr uh, de deputați uh, evident în sală. Putem să vedem clar câți suntem, așadar putem să planificăm fără nicio problemă cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Există mai multe priorități pe care aș dori să le numesc. Vreau să mulțumesc, în primul rând, uh, celor cu care am colaborat. Am avut o întâlnire foarte bună între raportori și așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în cazul unui aviz, la început nu este posibil să formulăm totul în trei sferturi de pagină. Vom face acest lucru însă completând prin intermediul amendamentelor și mă bucur să colaborez cu colegele și colegii uh, mei, uh, să discut uh, despre propuneri și sugestii și să ajungem la concluzii bune. În primul rând, doresc să mă refer la structură. În ceea ce privește structura, uh, în discuțiile noastre preliminare am exprimat cu claritate uh, ideea că nu este foarte clar uh, de ce siguranța alimentară se găsește la aceeași rubrică cu siguranța comunitară și chestiuni care vizează justiția. De ce toate acestea se găsesc la același titlu. Însă propunerea a fost făcută inițial așa, noi ne întrebăm de ce și acest lucru l-am exprimat și în avizul meu. Apoi pornesc de la premisa că structurarea fondurilor, uh, care um, constituie o parte mare din uh, cadrul uh, financiar multianual, Uh, este important. Nu voi mai uh, intra în amănunte în ceea ce privește partea juridică care a fost dezbătută în această dimineață, pentru că consider că aceasta va fi dezbătută la jurii și nu are niciun rost să ne mai aplecăm noi acum asupra ei, ci vom uh, pune accentul acum pe ceea ce este de competența noastră. De aceea rămân la structurarea fondurilor. Cred că această restructurare a fondurilor a fost o reușită. Pentru prima dată vorbim aici despre prevedere administrative orizontale și, uh, din punct de vedere al bugetului, um, acest domeniu al fondurilor este dotat destul de bine. Vom mai discuta mai multe detalii, trebuie să tratăm fiecare chestiune și întrebare corelată, însă este important că fondul pentru azil și migrație uh, este prezentat și este bine dotat um, Sigur că atribuțiile depind de că problematica existentă. Vom vedea dacă fondurile sunt suficiente sau poate că alte date vor fi uh, redundante. Totul depinde de presiunea migraționistă, de fluxul migraționist, de necesitatea care există, de numărul de solicitanți de azil, dacă este mare sau nu, sau uh, de cerințele pe care le avem, care se schimbă în permanență. Domnul Guillaume uh, a spus că în ceea ce privește fondurile trebuie să existe o valoare adăugată europeană. Asta înseamnă că nu putem să înlocuim numai mijloacele bugetare naționale și să nu avem nimic la dispoziție pentru migranți și uh, refugiați, ci mijloacele pe care le punem la dispoziție trebuie să aibă o valoare adăugată pentru refugiați, nu să ducă la economii la bugetele naționale, pentru că nu așa a fost gândită această idee. Ideea era ca statele membre care sunt afectate în mod special, acestora să li se ofere ajutor în mod special și, de asemenea, standardele pentru solicitanți de azil și pentru refugiați să fie ameliorate. Apoi, în ceea ce privește FSE-ul, ceea ce uh, consider că este o problemă mare în, cadrul, în cazul FSE-ului este faptul că mijloacele prevăzute nu sunt compatibile cu uh, sarcinile planificate. Cred că ar trebui să, ne, uh, să mai tratăm această chestiune, pentru că, dacă este să vedem bugetul 2013, primim un răspuns sec din partea Comisiei care spune că cele 64 de milioane în minus au uh, apărut ca atare pentru că programele nu au fost uh, redactate în mod corespunzător. Pe mine mă interesează de ce nu au fost uh, acești bani oferiți, care au fost motivele pentru care s-a întâmplat așa. Mm, Întrebarea mea este dacă programele au fost greșite sau care a fost motivul pentru care aceste uh, programe au avut nevoie de atât de mult timp. În al doilea rând, constat uh, că vorbim de uh, un buget uh, mai mic cu 64 de milioane, dar în 2014 se prevede o economie suplimentară de peste 70 de milioane. Și sistemul PNR uh, acestea vor uh, prevedea uh, cerințe financiare suplimentare pentru uh, statele membre, um, care vor veni prin EASO sau prin Frontex. Și, în plus, există și centrul de cybercrime, crimă cibernetică, care nu este conținut aici, nu este menționat. Comisia însă ne-a înaintat propuneri pe această temă. De aceea, Europolul va pierde peste 10% din uh, finanțe și vor trebui însă să înființeze acest centru de crimă cibernetică. Acest lucru nu mi se pare rezonabil și într-un cadru financiar multianual nu este clar cum vor fi susținute financiar toate aceste atribuții și sarcini. Nu există nici măcar un loc care să vorbească despre dotare financiară, nu există un concept financiar clar, iar uh, atunci când am întrebat Comisia ce și cum pe această temă, mi s-a spus uh, în mod prioritar că eu Europolul este mare și că, cu siguranță, pot face rost de aceste finanțe. Din câte știu eu, Europolul pentru pornografia infantilă per total în toată Europa are 5 oficii. În Statele Unite, 250 de oficii uh, se preocupă numai de această chestiune a pornografiei infantile. Dacă este să mă gândesc uh, la această diferență, cred că atunci când vorbim despre teme atât de sensibile, ar trebui să acordăm mai multă atenție și să le tratăm cu mai multă seriozitate, pentru că este o chestiune care vizează viitorul. În plus, vreau să atrag atenția și asupra agențiilor în mod clar, uh, necesitățile uh, de aici uh, sunt foarte importante. Vorbim aici de EASO, de Europol, de agențiile pe care, pentru care suntem răspunzători noi în acest domeniu și eu sunt de părere nu sunt reflectate în mod corespunzător în oglinda financiară. De aceea sunt um, curioasă să văd ce sugestii și recomandări eh, vor mai face colegii, pentru că eu sunt de părere că trebuie să punem accentul pe o dotare financiară eh, importantă pentru sectoare care au fost identificate de Parlament ca fiind prioritare și esențiale și pe care Parlamentul le-a votat ca fiind așa. Vă mulțumesc! Tu fain. Mulțumesc! Încercăm să vedem dacă eh, Consiliul și Comisia sunt reprezentate aici um, pentru a afla părerea lor, însă nu sunt aici, așadar nu vă pot răspunde la întrebări, deci nu pot uh, veni cu nicio părere. Suntem așadar între noi și putem să discutăm uh, și să convenim punctul nostru de vedere în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Eu sunt uh, raportor din umbră, îmi voi exprima și eu uh, punctul de vedere și apoi vom continua discuția. Propunerea uh, dumneavoastră și modificare, propunerea de modificare a numelui Ehm, este bună pentru că, iată, nu sunt reflectate aici uh, chestiunile uh, menționate. Sigur, uh, siguranță, egalitate și justiție. Aici se vorbește despre chestiuni care vizează drepturile fundamentale. Poate că ar fi un titlu prea lung dacă am adăugat și acest lucru, dar putem să mai discutăm. Este un buget uh, relativ mic, 0,7% din uh, totalul bugetului, însă Tratatul de la Lisabona acordă o importanță um, sporită acestor aspecte, iar uh, problemele cetățenilor în ceea ce privește drepturile fundamentale, uh, situația romilor, homofobia, intoleranța împotriva grupurilor minoritare, deficitul democratic, probleme media, toate acestea ne arată cât de important uh, este să armonizăm sistemul juridic și să investim mai mult în cooperare judiciară și cooperare polițienească în acest sector. Uniunea Europeană trebuie să devină un actor cheie politic în ceea ce privește politicile de uh, azil și migrație și să răspundă la provocările neașteptate, cum, ar, cum ne-a arătat, uh, după cum ne-a arătat criza mediteraneană, care se reflectă parțial în creșterea bugetare. Este o creștere bugetară minoră, însă sperăm că aceasta va putea acoperi nevoile și pașii necesari resursele financiare mai mari ar trebui să fie alocate, după cum ați sugerat și dumneavoastră, uh, ar trebui să fie alocate mai multe resurse uh, într-un grad de flexibilitate mai mare, iar simplificarea fondurilor este o chestiune pe care am acceptat-o de la bun început și ar putea să fie utilă pentru solicitanții de azil. Însă, această flexibilitate poate fi acceptată, așa cum am discutat și în ceea ce privește programul pentru justiție și cetățenie, dacă continuitatea și previzibilitatea pot fi asigurate. Pentru că sunt obiective diferite, sunt rețele europene la nivel diferit, care contribuie uh, foarte mult la aceste sectoare valoare și oferă o valoare adăugată europeană. De aceea, cred că toate aceste lucruri sunt importante. Este important și pentru ei să vadă ce se va întâmpla în acest interval de timp de șapte ani. De aici îngrijorările exprimate. Uh, așa cum se întâmplă de obicei, există o sporire a fondurilor care acoperă fondul um, pentru securitate internă și fondul pentru azil și migrație, dar uh, nu există o sporire a fondului privind frontierele externe. Pe de altă parte, nu observăm un echilibru clar între acestea două, și pentru că discutăm acest lucru, trebuie să ne aplicăm asupra lui. După cum am spus, trebuie să ne asigurăm că există finanțare suficientă pentru protecția și promovarea drepturilor și, după cum am menționat mai înainte, bugetul pentru drepturi și probleme de cetățenie este mai mic decât celelalte trei fonduri la un loc. Uh, acest uh, aceste programe trebuie să înregistreze și ele succes și nu este foarte simplu de observat care sunt cifrele reale, însă în ciuda creșterii uh, mijloacelor financiare, aici la acest fond se observă o reducere a finanțelor. Cred că, pe total, trebuie să ne asigurăm că restructurarea nu uh, duce la o reducere a bugetului. De multe ori nu este ușor, dar cred că este responsabilitatea noastră să facem acest lucru. Uh, programele CFM trebuie să asigure sinergie și complementaritate cu alte programe, un lucru pe care l-am discutat și până acum. Valoarea europeană adăugată este un principiu fundamental și trebuie luat în considerare problema este aceeași pe care ați menționat-o astăzi de mai multe ori, și anume că indicatorii și obiectivele sunt oarecum vagi. Dacă oferim mai multă flexibilitate, atunci trebuie să ne asigurăm că avem indicatori foarte clari, că putem să măsurăm cu adevărat ceea ce se întâmplă. De asemenea, obiectivele trebuie să fie concrete, altfel vom uh, pierde șirul și nu vom ști ce se întâmplă. Așadar, aceasta este o întrebare majoră referitoare la ce se întâmplă cu programele anuale. În urma simplificării, ne temem că obiectivele ar putea să fie neglijate. Flexibilitatea, după cum spuneam, este ceva absolut necesar. De aceea preferăm ca actele delegate pentru uh, aceste programe să fie adoptate și, de asemenea, este necesară o monitorizare mai strictă. Cam acesta ar fi primul nostru comentariu. Sunt sigură că vom colabora foarte bine pe viitor și ne lipsește președinția și comisia de data aceasta. Sperăm că data viitoare vor fi prezenți pentru a-și exprima punctul de vedere. Vă mulțumesc! Dau, domnul, dau cuvântul acum domnului Brons. Vă rog, aveți cuvântul. Um, Mrs. Holmeyer. Doamna Holmeyer, speram să aud din uh, partea colegilor dumneavoastră și m-am uitat în jur în acest moment și um, aproape că puteam să strig, sunt aici. Se pare că cheltuirea banilor contribuabilor eh, nu este un subiect suficient de important pentru a-i eh, păstra pe colegii noștri în sală. Voi vorbi cât se poate de clar, pentru că la ultima noastră dezbatere eh, mi-ați mulțumit, doamnă președinte, pentru faptul că am susținut drepturile fundamentale ale solicitanților de azil din țările terțe. De multe ori mă confrunt cu dezaprobare, Uh, dar, de data aceasta, aș vrea să mă refer la raportul doamnei Holmeier și să fac câteva sugestii. În mod special, aș vrea să mă refer la aliniatul 4, care include trimiteri la um, relocare și măsuri de returnare, toate în același aliniat. Mă întreb câți bani sunt alocați uh, pentru măsurile de returnare uh, în comparație cu cele de relocare și de reașezare. Uh, Um, mă tem că nu sunt atât de mulți, dacă este să ne luăm după declarațiile făcute de uh, directorul Fort Frontex de săptămâna trecută. Um, imigranții ilegali sunt identificați foarte rapid de către Frontex, dar apoi nu sunt reținuți. A spus că ne-a trimis un document, că li se trimite un document în care sunt solicitați să părăsească țara, dar apoi nu se mai verifică uh, implementarea. Uh, mi este teamă că unul sau doi dintre ei nu prea um, țin cont de aceste lucruri, însă poate sunt eu prea suspicios. I don't see anyone. Mulțumesc foarte mult. Observ că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dar, mm, într-adevăr, nu sunt decât alți doi deputați în sală. Așadar, îi dau domnul, cuvântul doamnei Holmeier pentru a se referi la comentariile noastre sau pentru a face observații suplimentare. Ich mache jetzt einfach, glaube ich, nur den Abschluss. Ich... Voi încheia acum. Sunt sigură că vom mai discuta împreună despre amendamente amendamente care vor depăși cu siguranță această o pagină pe care am redactat-o până acum. Vom introduce propunerile noastre și uh, aș dori să-i spun domnului Bronz că la articolul 4 toate acestea se găsesc uh, la același titlu pentru că posibilitatea în cadrul unui aviz de a descrie ceva pe, uh, este, este mm, redusă la trei sferturi de pagină. De aceea, acesta este doar avizul de bază și apoi, ulterior, prin intermediul amendamentelor, vom extinde totul și vom mai diferenția uh, acest lucru depinde de sistem și de modul în care se redactează un aviz și nu de lipsa mea de voință de a prezenta lucrurile în mod diferențiat. În trei sferturi de pagină acest lucru nu se poate face, pur și simplu. De asemenea, cred că și în ceea ce privește măsurile de returnare, acestora, asupra acestora va trebui să ne aplecăm cu atenție, pentru că poate însemna și un ajutor pentru uh, localitățile de origine. Atunci când persoanele se reîntorc în țările lor, poate că se uh, pot întoarce cu beneficiind de anumite măsuri, de măsuri de asistență, uh, ajutor financiar și nu să se întoarcă pur și simplu uh, Așadar, sigur, uh, putem să folosim aici uh, și să ne gândim la idei inovatoare, pentru că să trimitem oamenii uh, lipsiți de orice perspectivă înapoi nu a dus niciodată la nimic. Așadar, dacă au vreo șansă de a își putea îmbunătăți viața acasă, cu siguranță ei se întorc. Dar dacă nu beneficiază de această șansă și sunt trimiși pur și simplu înapoi acasă, um, ei nu vor beneficia de nicio perspectivă și acest lucru va fi inutil. Mulțumesc doamne Gânț, pentru schimbul de opinii avut până acum. Mă bucur de colaborarea viitoare cu colegii. Sunt sigură că aceasta va fi fructuoasă și că vom dezbate multe propuneri în comun. Thank you. Thank you, Mrs. Vă mulțumim, doamnă Holmeier. Se pare că cu asta încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Se pare că nimeni nu dorește să intervină. Trebuie însă să stabilim data de depunere a amendamentelor, care va fi miercuri 11 iulie, ora 12, la amiază. Discutarea amendamentelor va avea loc pe 3 septembrie. Votul la LIBE 19-20 septembrie. ar trebui să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportoar este tot doamna Holmeier. Punctul 15. Atacuri împotriva sistemelor informatice și abrogarea deciziei cadru a Consiliului 2005 bară 222. Obiectivul este prezentarea de către raportoare a dialogului tripartit pe marginea criminalității cibernetice. Vorbeam fără microfon, se întreabă președintele. raportarea ne va informa legătură cu ultima rundă de negocieri din dialogul tripartit care a avut loc pe 4 iunie și în legătură cu acordul la care s-a ajuns pe marginea acestui text. În conformitate cu decizia de săptămâna trecută a conferinței președinților, cooperarea cu Consiliul a fost suspendată deocamdată din cauza chestiunii Schengen. Eh, dăm cuvântul doamnei Holmeier. Aveți? Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal zum Inhalt des Richtlinien. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește conținutul directivei, este vorba despre o apropiere a cadrului penal eh, în ceea ce privește atacurile cibernetice grave și restabilirea stabilirea unor standarde minime, iar eh, sancțiunile minime și maxime ar trebui să fie oarecum apropiate. Um, se vorbește aici despre forme moderne de criminalitate cibernetică și identificarea lor, iar uh, formele de uh, crimă cibernetică uh, se schimbă în fiecare zi, de aceea a fost ales o formulare neutră pentru ca apoi, pentru ca diferitele fapte de, cu conținut criminal să poată fi abordate indiferent de tehnologie și de modul în care va evolua ea. Pe 27 martie 2012 am uh, avut votul, am uh, întrunit o majoritate largă, am găsit o linie de compromis bună, am avut 13 uh, poziții ale noastre pe care le-am susținut. În primul rând, nu doream o supracriminalizare și, în mod special, Uh, doream să eliminăm din această directivă orice clarificări de natură mai puțin importantă. Am uh, avut o discuție importantă despre um, infracțiunile minore și, de asemenea, o discuție lungă despre teste și procedurile de testare. Nu trebuie să există o sancționare a firmelor care uh, produc software de securitate. Acest lucru nu îl făcuserăm înainte și uh, ne-am bucurat de uh, atenție și de consensul Consiliului în acest sens. De asemenea, am plecat asupra chestiunilor de prevenție, am vizat îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile de urmărire penale, statele membre și agenturile Uniunii Europene. Dar, în special, ne-am uh, axat și pe cooperarea, în, mai ales în ceea ce privește companiile private uh, și agențiile noastre, precum și alte măsuri din domeniul prevenției. Standarde minime de um, adecvare a sistemelor, pentru că o directivă privind dreptul penal este întotdeauna o primă cărămidă care este pusă într-o construcție. Această directivă trebuie să fie adoptată, din păcate, înainte ca Comisia să fi uh, prezentat un, uh, o propunere generală în ceea ce privește strategia privind crima cibernetică, cu toate regulamentele aferente. Uh, aceste lucruri uh, se întâmplă pas cu pas și sunt un pic dezamăgită că Comisia Uh, are nevoie de prea mult timp pentru a se apleca asupra acestui domeniu care ține de economie și concurență în ultima instanță. În ceea ce privește trilogul, pe lângă ceea ce, este o, ce se obișnuiește aici la comisie, doresc să mulțumesc din suflet președinției daneze. Până acum nu am întâlnit nicio președinție care să se implice atât de mult uh, pentru soluționarea doleanțelor noastre ca Parlament European. De aceea mulțumesc din suflet pentru cele trei întâlniri tripartite cu președinția daneză și pentru disponibilitatea adevărată și reală de a ne asculta și de a uh, prelua doleanțele noastre. Mulțumesc de asemenea um, președinției poloneze și ungare, care au pregătit toate aceste demersuri și cu care am lucrat uh, foarte constructiv, care ne-au susținut și sigur că a existat și cu Comisia un schimb constant uh, de opinii constructiv cu care am, uh, cu comisia am discutat toate chestiunile de conținut. Așadar, am reușit ca la ultimul trialog să ne înțelegem și multe puncte de vedere ale Parlamentului au reușit să fie impuse. M-am bucurat de acest lucru pentru că, între timp, comisia uh, reprezentanților permanenți a adoptat acest consens cu o majoritate politică largă și iată că acum putem să uh, trecem și noi la vot. În ceea ce privește compromisurile uh, de consens politic, noi am putut să ne impunem mai multe poziții, mai multe puncte de vedere, de exemplu, definiții mai bune, clarificarea activităților care nu trebuie să ducă la o sancționare, uh, apoi solicitarea expresă către statele membre de a prelua definiția uh, cazurilor minore și a asistenței pentru uh, Whitehead Hackers. Toate acestea lucruri uh, trebuie luate în considerare și noi dorim să beneficiem de asistență pentru ca sistemele să fie mai sigure. Apoi, un schimb de informații obligatoriu cu uh, agențiile europene, Europol, ENISA Uh, cu justul, premise clare pentru punctele de contact naționale care sunt nou înființate. Acest lucru era important pentru noi, pentru că dacă înființăm un centru mare de, pentru crimă cibernetică, este important să existe și puncte de contact naționale. De asemenea, standarde minime pentru sistemele de IT, Um, acest lucru, uh, asupra acestui lucru trebuie să se aplece și statele naționale care să preia responsabilitatea de multe ori prin intermediul companiilor, de asemenea sancțiuni majore în ceea ce privește infracțiunile mai grave, abuzul de identitate, circumstanțe um, grave, dar numai dacă este vorba despre uh, fur de identitate și abuz de identitate. Am uh, făcut câteva, am ajuns la câteva compromisuri și cu Consiliul în ceea ce privește cadrul juridic. Definițiile au putut să fie preluate doar în considerente, dar important este că se regăsesc aici, iar în ceea ce privește răspunderea, aici am fi dorit o claritate mai mare, însă credem că suntem pe drumul cel bun foarte deschis spus, domnule președinte, uh, doleanțele noastre au fost toate uh, luate în considerare. Întrebarea este dacă Parlamentul European uh, dorește să voteze sau nu pe marginea acestui subiect, pentru că până la urmă uh, Consiliul a fost de acord cu noi în toate privințele. Cred că um, aici facem o mică confuzie, pentru că până la urmă noi am vrut să transmitem un semnal, dar până la urmă cu această directivă um, ne-am tras singurul un glonț în cap. Sperăm că lucrurile vor funcționa bine de acum încolo, că Consiliul uh, cu o majoritate largă uh, va uh, aproba doleanțele noastre. Sper că în septembrie vom putea să decidem care va fi calendarul. Mulțumesc încă o dată președinției daneze care a făcut o treabă excelentă. Thank you. Thank you, Mrs. Solmeyer, for the report. And now it's time to hear precisely from the Commission on the Presidency. Mulțumesc foarte mult. Uh, președinția a arătat o cooperare specială uh, pe marginea acestui dosar. Doamna Holmeier a subliniat acest lucru. A spus uh, că este un aspect în care, pe marginea căruia s-a colaborat foarte bine. De aceea sugerez uh, ca președinția să se exprime, apoi dăm cuvântul comisiei. Președinția, în primul rând. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele președinției Consiliului, Mă bucur să spun că ieri am uh, abordat uh, acest uh, dosar la Coreper și textul a fost aprobat, așa cum a în versiunea convenită la ultimul trilog. Deci veți primi în curând o scrisoare din partea președintelui Coreper că am aprobat textul și așteptăm uh, uh, să uh, vedem care este reacția dumneavoastră. Susțin raportorul atunci când a spus că am ajuns la un acord asupra textului. Cred că pe durata trilogului textul a fost îmbunătățit în multe privințe grație și eforturilor făcute de Parlament, ideilor Parlamentului, Cred că am fost uh, în măsură să preluăm multe din uh, ideile Parlamentului în uh, text. Au fost niște negocieri dure, așa trebuie să se petreacă lucrurile. Trebuie să spun că vreau să îi mulțumesc raportoarei și echipei sale pentru că a creat o atmosferă atât de bună pentru negocieri, pentru abordarea sa constructivă și, desigur, Comisiei pentru că a susținut trilogul. Cred că am avut un model de cooperare pe acest dosar, așa încât mulțumesc încă o dată dumneavoastră și echipei dumneavoastră, doamnă Holmeier. Rămâne acum problema suspendării cooperării care, din păcate, afectează acest dosar Sigur, trebuie să spun că din partea Consiliului uh, sperăm că vom găsi o modalitate de a rezolva acest lucru cât mai uh, repede cu putință. Așa încât sper că va fi finalizat. Vă mulțumesc. Uh, președintele, mulțumesc. Comisia, vreți să contribuiți? Da, pe scurt, domnule președinte, dar pentru a spune că și Comisia este foarte încântată de faptul că s-a ajuns la un Uh, rezultat bun în acest uh, trilog. Uh, este un rezultat bun pe care cu siguranță îl susținem. Aș adăuga că aceasta este numai o parte a problemei, cibersecuritatea. Sperăm că Comisia va veni cu alte aspecte uh, Uh, legate de uh, ciber, uh, de securitatea informatică și infracțiunile pe internet. Suntem foarte încântați de acest lucru. Cât despre chestiunile legate de Schengen, sigur, asta este o chestiune pe care Parlamentul Uh, o discută și așteaptă să se rezolvă lucrurile într-o manieră uh, satisfăcătoare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum avem câțiva uh, membri care doresc să intervină. Domnul Enciu are cuvântul. Domnule președinte, în primul rând aș dori să o felicit pe Monica și aș vrea să informez Uh, comisia noastră LIBE că este un uh, luptător desăvârșit uh, și este o persoană pe care poți să te bizui în momentul când îi se încredințează o sarcină așa importantă cum a fost aceasta. Pot să spun că munca în timpul acestui trilog a fost făcută aproape numai de dânsa și cu o dârzenie deosebită a reușit să impună aproape toate cerințele uh, pe care grupurile politice le-au adus pentru completarea acestui raport. Mă bucur și eu că s-a ajuns uh, la consens cu Consiliul după aceste trei triloguri și cred că textul de compromis convenit în cadrul ultimului trilog este în general unul bun, și ia în considerare cele mai importante preocupări ale acestei comisii. Spre exemplu, un element inclus în textul final la care am ținut foarte mult este implicarea agențiilor și organelor europene cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor informatice, precum ENISA, Centrul Europol pentru Criminalitate Informatică sau Eurojust. De asemenea, este clar specificată nevoia cooperării dintre mediul public și cel privat în domeniul prevenirii și combaterii atacurilor informatice, dar și cooperarea la nivelul internațional, pentru că știm foarte bine că fără coordonare la nivel global, criminalitatea informatică nu poate fi combătută. Pe de altă parte, un element la care am ținut și care a fost acceptat de Consiliu este îmbunătățirea cadrului de protecție a drepturilor fundamentale în cadrul luptei împotriva criminalității informatice, și în acest sens a introdus în mod clar ideea că statele și autoritățile statale trebuie să respecte și ele aceste drepturi. Referitor la nivelul sancțiunilor, cred că este un lucru pozitiv faptul că infracțiunile care implică crearea de botneturi pot fi sancționate mai sever decât uh, în alte cazuri, fiind uh, bine uh, știute pagubele pe care acest tip de activități le creează. În aceeași ordine de idei, Infracțiunile îndreptate împotriva infrastructurilor critice, cele comise în cadrul crimei organizate sau cele care cauzează pagube importante, vor fi pedepsite cu minimum 5 ani. Bineînțeles că există și câteva elemente care nu au fost acceptate de Consiliu într-o formă care am fi dorit-o noi și aș da aici ca exemplu responsabilitatea persoanelor juridice de a proteja propriile sisteme informatice care a fost inclusă numai în partea introductivă a directivei și într-o formă mult mai diluată. De asemenea, latura de prevenire a atacurilor informatice nu este suficient prezentă în directivă, însă sper că această situație să fie totuși adresată de comisie într-un instrument legal separat. Așa cum am spus, textul convenit este unul satisfăcător și cred că noua directivă va fi cu adevărat utilă în lupta împotriva criminalității informatice și aș vrea la sfârșit să felicit președinția daneză pentru modul în care am colaborat în, pentru uh, rezolvarea acestui raport, acestei directive. Vă mulțumesc. Madame Mathieu, avut la parole. Mulțumesc, doamna Mathieu. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Asemenea, colegului care m-a precedat, aș dori să o felicit pe Monica pentru ceea ce a făcut, pentru că a obținut un compromis foarte bun cu Consiliul. Toată lumea se felicită pentru asta. Uh, regret faptul că uh, uh, dosarul a fost blocat de conferința președinților. Domnule președinte, știu că nu sunteți responsabil pentru asta, însă Uh, iată un uh, dosar care ajunge la timp și este gata să uh, fie votat. E bine, sper că acest blocaj nu este răspunsul bun și sper că veți transmite acest lucru conferinței președinților. Cred că Parlamentul ar fi putut să opteze pentru soluții financiare avem și o pârghie financiară care ar fi putut să intre în joc și asta ar fi putut să facă uh, mai rău, poate, Consiliului um, ciberinfra... Infracțiunile informatice sunt uh, uh, foarte periculoase, îi afectează pe toți uh, cetățenii. Uh, și Parlamentul trebuie să reacționeze rapid. Cred că nu asta a fost răspunsul potrivit la un dosar fundamental ca acesta. Vă mulțumesc. Președintele, domnule Bronx, aveți cuvântul. Da, e o chestiune de context, nu atât despre propunerea în sine întotdeauna vor exista persoane uh, sau grupuri care vor uh, face atacuri uh, informatici și acest lucru este regretabil. Eu sunt mai preocupat de, reacțiuni, de reacția guvernelor atunci când informațiile, sistemele informatice ale altor guverne sunt atacate. Israelul și Statele Unite au avut un atac împotriva sistemului informatic al programului Uh, nuclear. Nu știu dacă acest lucru a fost justificat sau nu. Nu discutăm, știm că este un fapt. De asemenea, uh, China uh, blochează site-urile occidentale. Vreau să știu dacă doamna Holmeier a știut dacă există state europene care atacă sistemele informatice ale unor terțe țări sau dacă există acțiuni uh, ale guvernelor, uh, partidelor din care fac parte, împotriva sistemelor informatice din uh, Uniunea Europeană. Nu mă refer la acțiunile justificate care sunt menite să combată pornografia pe internet, infantilă și așa mai departe, și blocarea acestor site-uri. Mulțumesc, doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu doamnei Holmeier pentru ceea ce a făcut uh, la acest raport. Infracționalitatea informatică uh, este o chestiune foarte importantă este uh, un, o temă care a fost abordată în Comisia CRIM, care a fost uh, recent uh, instituită. Uh, vreau să vorbesc despre uh, acțiunea um, conferinței președinților. Uh, grupul meu este singurul care s-a opus uh, acțiunii pe care a întreprins-o conferința președinților uh, trăgănând acest uh, dosar și retrăgându-se din cooperarea cu Consiliul. Am spus-o la timpul potrivit uh, la Strasburg că este un act copilăresc. În ceea ce mă privește, asta va face ca Parlamentul să uh, arate prostes, Caragios. Consiliul a acționat în drepturile sale. Poate că nu ne-a plăcut acest lucru, dar nu ne putem permite să retragem cooperarea și uh, să tem uh, legăturile în felul acesta. Uh, mă întristează foarte mult că aceasta este acțiunea pe, pentru care am optat și faptul că acest dosar a căzut este un mare păcat și este un dezastru și mai mare decât uh, faptul că am pierdut în bătălia cu uh, Registrul Național uh, al Pasagerilor PNR. Domnul Albrecht. Mulțumesc și în primul rând îmi cer scuze pentru întârziere. Mă obișnuisem să lucrăm cu oarecare întârziere la această comisie de aici, întârzierea mea. Cu toate acestea, am reușit să ajung pentru a putea face câteva observații referitoare la uh, stadiul actual al discuțiilor de la întâlnirea tripartită. Mă bucur foarte mult uh, de colaborarea cu dumneavoastră, doamnă Holmeier. Întotdeauna am impresia că dumneavoastră aveți cu adevărat dorința de a menține pe toată lumea la bord. Vă imaginați că au existat câteva puncte care la negocierile cu Consiliul nu s-au dovedit a fi atât de ușor de negociat. Este vorba, în primul rând, de această întrebare fundamentală dacă este suficientă o directivă privind uh, măsurile penale în uh, ceea ce privește criminalitatea informatică sau poate că ar fi nevoie ca legiuitorul să adopte și măsuri privind securitatea în sine. Și să lucreze și cu stimulente care să promoveze răspunderea. Pentru că sistemele uh, pot prezenta anumite deficite, anumite probleme, mai ales în ceea ce privește domeniul de aplicare. Acest lucru nu a fost posibil și a mai existat un punct care pe noi ne doare ca verzi. Era vorba despre excepția pentru acest wide head hacking. Adică cei care intră în sisteme de informare fără să aibă vreo intenție de a face ceva greșit, de a comite o infracțiune și care informează despre o asemenea lacună de securitate ulterior. Prin considerente avem posibilitatea, cel puțin, de a genera o dezbatere, o discuție, dar din păcate nu mai mult de atât. Și avem mari probleme de a susține acest rezultat. Așadar, vă mulțumesc pentru negocierile și discuțiile bune. Observ că există multe puncte comune pe care le-am negociat bine cu Consiliul, dar pentru noi, pentru Verzi, este prea puțin rezultatul acesta. Ne-am fi bucurat dacă am fi reușit să trecem uh, și la cea de-a doua lectură. Nu știu în ce măsură mai există posibilitatea acum, în ceea, mai ales în contextul blocajului, uh, în contextul poveștii Schengen, nu știu dacă este posibilitatea să mai renegociem, dar mă întreb dacă se poate, pentru că noi ne-am dorit acest lucru și ar trebui să vedem cum evoluează lucrurile dacă rămân uh, așa și nu mai facem altceva. Uh, vă mulțumesc și cam asta e situația din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc. Now, back to the rapporteur. Acum uh, dăm cuvântul încă o dată raportoarei pentru a reacționa la cele spuse de colegi. Mai da vinoți în primul rând, doresc să răspund la două, trei întrebări. Întrebarea domnului Bronz referitoare la atacurile asupra statelor. Uh, și domnul Kirkhope prezentase un text în acest sens. Nu putem să discutăm în această directivă de atacurile între state, un stat asupra altui stat. Domnul Enciu a, s-a implicat în acest sens. Um, a fost foarte clar de la bun început că în directiva privind uh, legislația penală nu se poate vorbi de uh, drept internațional, de aceea am introdus un considerent în care uh, stabilim cu claritate că ne dorim ca în uh, dreptul internațional să prin intermediul dreptului internațional să se ia măsuri, astfel încât să există o reglementare mai bună a relațiilor între state în acest domeniu. Este foarte dificil acest, uh, acest lucru. Acest lucru ne dovedește și modul în care tratează China um, atacurile uh, la Haga, de asemenea subiectul Rusia, modul uh, um, în care sunt gestionate atacurile din partea Rusiei uh, asupra altor sisteme informatice. Uh, toate aceste lucruri ne arată că acesta este un câmp de acțiune foarte intens asupra căruia va trebui să ne aplecăm în anii următori. Și sigur că nu vom găsi numai soluții bune pentru că se pare că aici nu avem o bază egală de negociere, respectiv o înțelegere egală între statele membre la negocieri. Cel de-al doilea subiect, uh, domnul Philip Albrecht a adresase o întrebare și anume spusese că nu suntem fericiți că această directivă este prima și că celelalte directive uh, sunt tot amânate și că durează tot mai mult până sunt adoptate. Doamna Cross uh, ar fi trebuit să înainteze multe documente pe acest, uh, pe acest, în această privință, care se referă și la standarde minime, la preluare de răspundere sau sisteme de stimulare a tinerilor whitehead hacker care uh, să ducă la siguranța rețelelor. Aceste lucruri trebuie înțelese în sens pozitiv. Și da, într-adevăr, mai trebuie să așteptăm să se întâmple toate aceste lucruri, Poate că ar trebui să lucrăm în comun, pentru că noi toți suntem dezamăgiți că încă nu avem nimic în acest domeniu. Și până la urmă avem acest cadru privind dreptul penal, însă nu avem o legislație comunitară uh, comună în acest sens. În al doilea rând, a existat uh, cel puțin în, consideran, în considerente, noi descriem ceea ce facem. Și am căzut de acord că această activitate de whitehead hacking este sub linia noastră uh, acceptată. Un uh, caz minor, o infracțiune minoră, este o infracțiune în care cineva sparge un sistem, dar prejudiciază puțin sistemul. Un white hat hacker nu uh, dăunează sistemului în niciun fel. Deci uh, am fost cu toții de acord că acesta este un caz minor, o infracțiune minoră, deci nu trebuie sancționată. Statele membre au constatat însă o problemă și anume că acești hacker, white hat, pe aceștia nu voiau să-i numească în directivă în mod explicit. Cred că aceasta este o sarcină pe care o avem și am reușit să introducem acest lucru în considerent și anume um, să se înființeze anumite programe care îi invită pe acești hackeri, whitehead, să testeze sisteme. Pentru că aceștia trebuie să fie atrași de partea noastră, ei nu trebuie să se găsească într-o zonă gri sau uh, chiar uh, să fie împinși către o zonă neagră. Este un lucru pe care îl susținem cu toții și Trebuie să spunem acest lucru, să-l transmitem doamnei Cross cu claritate. Pentru că, sigur că este important să discutăm cu marile firme, marile companii din domeniu, dar este la fel de important să uh, tratăm și acest grup de oameni, acești hackeri whitehead, care vin din CCC și din alte grupări, un grup de oameni care au cu adevărat un cuvânt de spus și pot uh, contribui la asigurarea și securitatea sistemelor noastre. Și cred că în această privință suntem cu toții de acord. Sunt bucuroasă că Consiliul a spus deja că activitatea acestora uh, cade sub incidența cazurilor minore, dar că nu vor să fie numiți. Dar am putut să credem de acord asupra unor programe pe care le avem. Uh, cred că am discutat vreo două ore și jumătate pe marginea acestui considerent, deci să discutăm atât de mult în ceea ce privește un considerent a fost cu adevărat un element de noutate. Dar iată, am reușit să găsim o soluție și m-aș bucura dacă colegii uh, de la grupul parlamentar verde a călor colaborare am apreciat-o, ar uh, reuși să ne susțină și ei, pentru că doresc să transmitem un semnal comun. În final, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor, pentru că, într-adevăr, am primit foarte multe sugestii și recomandări, am încercat împreună cu toții să um, promovăm acest pachet. Um, a fost o situație complicată, dar uh, colegii Enciu, Albrecht, Alvaro, Kirk Hope, Noi cu toții am discutat de mai multe ori și le mulțumesc tuturor pentru colaborarea intensă și fructuoasă. We thank you again. Vă mulțumim și noi, doamnă Holmeier. Cu aceasta se încheie discutarea acestui proiect, acestei informări mai curând, referitoare la dialogul tripartit pe marginea acestui dosar. Deocamdată e suficient, urmează ca pe viitor să vedem cum evoluează lucrurile, iar chestiunea referitoare la Eurojust, în prezența noii președinte a Eurojust, doamna Conings, va începe curând. Deocamdată dânsa nu, a, nu este aici. Urmează să începem la 11 jumătate. Asta înseamnă peste 5 minute. Până atunci, pauză. Vă mulțumesc!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 Dear members. Stimați colegi, Stimați colegi, v-aș ruga să luați loc. Vă rog să luați loc. Mai avem o oră. o să o folosim așa cum trebuie, deoarece, iată, avem un oaspete de seamă aici astăzi la Libe. O salutăm călduros pe doamna Michelle Connings, recent aleasă președintă a Eurojus, una din agențiile din constelația Libe. Domnia sa îl înlocuiește pe domnul Williams. Dânsul a venit la noi în repetate rânduri. Așa că îi urăm, doamnei președinte, toate cele bune în activitatea de președinte al Eurojust. Domnia sa ne va prezenta acum raportul anual va prezenta activitățile Eurojust. E o agenție care există de cam 10 ani, dar iată, importanța ei a crescut, numărul de cazuri a ajuns la 1441 Întâlnirile de coordonare au crescut de la 140 la 204 între 2010 și 2011, aproape 70% dintre ele implicând trei sau mai multe state membre. De asemenea, Eurojust și-a intensificat participarea la echipele mixte de investigare, atât din punct de vedere al finanțării, cât și în ceea ce privește participarea directă. Aș dori de asemenea să vă spun că doar cu câteva zile în urmă, la Luxemburg a avut loc un seminar foarte important referitor la dezvoltarea spațiului securității și justiție în materie de drept penal. E vorba aici de investigații justiciare și polițienești și cooperarea dintre acestea. E vorba de investigarea infracțiunilor transfrontaliere a căror judecare este reglementată deja de tratatul de la Lisabona. Și acest demers ține de competența legislativă a Parlamentului European și, prin urmare, a Comisiei Libe. Am vrea să vedem uh, care au fost activitățile Eurojust ce aspecte ale activității operaționale sunt considerate a fi mai satisfăcătoare decât altele. S-a făcut și un studiu de către Deloitte pe marginea activităților Eurojust Colegiul Eurojust ar putea să fie asociat mai îndeaproape cu activitatea Parlamentului European și, prin urmare, cu Comisia Libe, consiliindu-ne pe marginea instrumentelor juridice propuse, cum ar fi directiva referitoare la înghețarea și confiscarea activelor ilicite în Uniunea Europeană. doamnă Conings, ieri, întâlnirea a decis să trimitem o delegație a LIBE pentru a vizita sediul Eurojust de la Haga toamna viitoare. Și sigur, o să urmărim cum evoluează implicarea Eurojust în punerea în aplicare a dispozițiilor din articolul 86 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care vorbește despre Procurorul Public European. Asta nu doar pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, ci și pentru a aborda chestiunea infracționalității transfrontaliere într-un context mai larg. Aceasta este direcția în care se îndreaptă Eurojust și este o direcție salutată de Comisia Libe în ansamblul ei. Și sunt sigur că și acești, acei membri ai comisiei noastre care vor lua cuvântul vor ridica aceste chestiuni și altele în dezbaterea ce urmează. Însă acum vă dăm cuvântul, domnul președinte, doamnă Conings, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Stimați membri ai Comisiei Libe, este pentru mine o onoare deosebită să vă pot prezenta elementele esențiale ale acestui raport de activitate pe 2011. Am uh, trimis 100 de copii ale raportului pentru membrii Parlamentului. Raportul de astăzi este disponibil și în versiune electronică în 13 limbi. Încercăm să ne îndreptăm spre versiuni în toate cele 23 de limbi oficiale. Am decis să ne concentrăm pe activitatea operațională în acest raport al nostru și Eurojust a decis să sublinieze plus valoarea reprezentată de activitățile noastre în domeniul luptei împotriva infracționalității transfrontaliere. Dacă vă uitați la cifre, vedeți că e vorba de 1441 de cazuri pe 2011, asta nu vă spune multe, însă este o creștere ușoară în comparație cu 2010, când au fost 14, 1421. Însă, ce este cu adevărat important este faptul că, prin comparație cu anul anterior, 2010, am, avem o creștere de 45% în numărul întâlnirilor de coordonare. Și asta e demersul, activitatea principală. Nu face nimeni altcineva în lume și, în, în, evident, nici în Europa. Aduci la aceeași masă judecători de instrucție, procurori, judecători care se concentrează pe activitatea unei rețele criminale, îi inviți să schimbe informații concrete referitoare la investigațiile în curs, și le cer să împartă informațiile cu acești colegi pentru a îmbunătăți strategiile de a, punere sub acuzare. Asta înseamnă că o rețea care ar, activează în cinci uh, țări presupune prezența la această masă a reprezentanților justiției din aceste cinci țări. Noi participăm la aceste întâlniri și împreună cu colegii de la Europol facilităm schimbul de informații de acest gen, traducem informațiile în dovezi tangibile și încercăm să punem pe picioare un caz astfel încât toți investigatorii să aibă o perspectivă clară asupra ceea ce se întâmplă în această investigație, nu doar în țara lor, ci și în celelalte patru state membre care activează rețeaua infracțională respectivă și astfel se poate crea o perspectivă pe termen lung în sânul acestui grup. Oamenii nu se mai concentrează doar pe segmentul îngust al activităților criminale respective din statul lor membru, nu au o perspectivă acum mai largă și pot să pună pe picioare o strategie uh, pe termen lung și mai cuprinzătoare. Putem stabili eventual o dată pentru acțiunea decisivă care urmează să fie, urmează să fie luată coordonat în cele cinci țări de către polițiști, de către experți care trec la percheziții la domiciliu, înghețarea activelor bancare și la arestarea și reținerea preventivă a suspecților. Nimeni nu se așteaptă la un răspuns atât de organizat, însă iată coordonarea elementelor criminale își găsește acum ecou într-o coordonare a forțelor de ordine. Și acest semnal vrem noi să îl trimitem, dar putem face asta doar prin coordonare, doar prin coordonare judiciară multilaterală. Putem recurge la metode bilaterale, fax, telefon, mobil, însă se lucrează în bilateral. O țară după alta este cooptată. Noi numim asta o abordare omnibus, Însă ce oferim de practic, practic este un schimb de mare viteză, vine toată lumea, participă, oamenii știu despre ce e vorba, știu care e programul, vin cu câte o prezentare PowerPoint care prezintă clar starea de fapt în materie de investigații în țara respectivă și informațiile astea sunt împărțite cu colegii din alte țări. Și atunci încercăm să stabilim care este instrumentul juridic adecvat se face printr-o comisie rogatorie, se face printr-o executare simultană a mandatelor europene de arestare, orice e posibil. Singurul lucru care mă întristează puțin este faptul că nu putem avea un tipar bătut în cuie, Fie, fiecare soluție este unică, nu avem o rețetă pentru fiecare tip de investigație trebuie să organizez o astfel de întâlnire, să adun pe toți la un loc și să se stabilească concret soluția. Însă volumul acestor activități a crescut cu 45%, ceea ce e o veste bună. Înseamnă că statele membre au solicitat participarea Eurojust tot mai mult, tocmai pentru a asigura acest gen de coordonare în cadrul ședințelor comune. 70% din aceste cazuri, deci mai bine de trei state membre au fost implicate și asta vrem, să nu fie doar cazuri bilaterale, ci cazuri care afectează rețele ce operează în 4, 5 sau chiar mai multe țări. Și o să vedeți că e vorba de activități în 5 state membre plus altele care nu țin de Uniunea Europeană. 80% din cazurile de anul trecut țin de domeniile prioritare. Priorități, după cum știți, stabilite de Consiliu, trafic de ființe umane, trafic de droguri, corupție, fraudă, spălare de bani, criminalitate pe internet și terorism. Și e bine că solicitările de coordonare ce vin din partea statelor membre se referă tocmai la aceste domenii prioritare. Prin definiție, toate aceste chestiuni sunt transfrontaliere și totdeauna presupun implicarea și participarea mai multor, mai, a mai mult de trei state membre. Ce dorim să avem? Cantitate, da, calitate, asigurată prin coordonare și viteză, operativitate e bine să ai o reacție de răspuns, dar știți că infractorii se mișcă atât de repede încât și noi trebuie să reacționăm foarte rapid la fața locului în timp real. Un alt lucru bun este că în șapte cazuri de anul trecut am introdus o abordare orientată spre acțiune juridică efectuată prin intermediul unor centre de coordonare. Avem întâlnirea de coordonare, după cum v-am spus deja, se decide o dată țintă. La acea dată, reprezentanții naționali sau magistrații care reprezintă statele membre vizate, state membre în care se desfășoară respectiva activitate infracțională, ei se adună la ora 6 într-un centru de criză. Asta e o cameră la Eurojust cu dispozitive de videoconferință printr-un singur număr de telefon poate fi accesată camera respectivă de autoritățile din toate țările vizate. Avem contact și cu birourile mobile ale Europol și așa colectăm direct informațiile privind evoluția cazului. Acestea pot fi comparate instantaneu și putem vedea de ce e nevoie pentru a reacționa imediat. E nevoie rapid de un nou mandat de arestare european, o altă solicitare, imediat informația respectivă poate fi trimisă statului membru. E o activitate de tip nou, dar asta ne arată că devenim tot mai, tot mai operativi. Am promis să vă prezint pe scurt două cazuri, pentru că acestea, cazurile în general, ilustrează cel mai bine ceea ce facem. Așa este caz Playa, un, un caz din Suedia, a început cam cu trei ani în urmă însă a devenit de notorietate pe 28 martie 2012, când a început procesul propriu-zis în Suedia, în 2008. Exista o rețea organizată specializată în trafic de droguri, implicând Suedia, Franța, Spania și cu legături către alte țări non europene, cum ar fi Columbia, care nu țin de Uniunea Europeană, Columbia, Andorra, Venezuela. Sigur, era nevoie de coordonare sporită. Am început acest lucru în 2008. În 2009 s-a creat o echipă mixtă de investigație și la scurt timp aceștia au reușit să confiște 1,4 tone de cocaină, calitatea întâia. Am continuat cu asistență juridică reciprocă. Mai târziu s-au făcut 30 de arestări în întreaga lume. A fost un efort continuu al acestei echipe mixte și în decembrie 2010 principala țintă din Suedia a fost arestată la frontiera sârbă împreună cu el cinci alți suspecți și una din rudele sale, un cetățean suedez care trăia în Elveția și care opera într-o rețea paralelă implicată în operațiuni de spălare de bani, operațiuni conexe. Deci era trafic de droguri și pe de altă parte era operațiunea de spălare a banilor. Când am văzut imaginile din dosar cu vile de lux, iahturi, discoteci uh, care erau în proprietatea infractorilor, lucrurile s-au limpezit. Era vorba de sume uriașe între 2007-2010, 12 milioane de euro cheltuite doar în investiții imobiliare. 6 milioane au fost confiscate, iar pentru cocaină valoarea de comercializare era între 416-460 de milioane. Echipele mixte au fost foarte importante, cooperarea cu țările terțe a fost deosebit de importantă. Dosarele analitice ale Europol au, ne-au ajutat enorm să vedem care sunt țintele, unde operează acestea și, de asemenea, ne-au uh, ușurat munca de recuperare a activelor. Noi, între 2008 și 2011, am organizat 13 ședințe de coordonare și am fost implicați în chestiunile de ordin juridic, cum se poate opera rapid, uh, răspunzându-se la solicitările de asistență juridică reciprocă. De asemenea, ne-am ocupat de identificarea jurisdicției adecvate pentru judecarea cazului și, de asemenea, am participat la chestiune de interceptare maritimă, pentru că era vorba de a opri anumite bărci care transportau încărcături ilegale. E o poveste de succes pentru că, iată, suspecții sunt acum în fața tribunalului. Uh, capul bandei din, din uh, Suedia și alți membri ai bandei sunt în arest și așteaptă verdictul. Va trebui să așteptăm și noi acest verdict, însă iată, lucrurile s-au făcut într-o manieră coordonată, ne putem întreba ce s-ar fi întâmplat dacă am fi lucrat în stilul omnibus. Suedia, Franța, Franța, Columbia, pas cu pas, ar fi durat o veșnicie și infractorii ar fi fost bine mersi, bucurându-se de o viață de lux. Un uh, alt uh, aspect, unul recent, uh, contrabanda cu țigarete din Ucraina în Regatul Unit. Ucraina a construit o rețea cu Franța, cu Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia și Germania unde au fost uh, organizate companii Paragan, uh, Paravan, mă scuzați, în aceste țări, uh, stabilind o rută comercială fictivă în felul acesta și cerând uh, susținerea uh, autorităților, au uh, făcut să pătrundă țigarete contrafăcute în Franța. Deci cazul a început ca un caz în Franța și apoi prin uh, eliberarea mandat european de arest au fost uh, emise și uh, am arestat în felul acesta ținta ucraineană și încă alte cinci persoane. Pe 21 iunie am arestat 13 persoane. Cum am uh, procedat, uh, cum am uh, procedat la acest centru de coordonare? Reprezentanți ai șase țări au stat la acest centru și au fost în contact cu autoritățile din țările respective. În acest uh, caz a fost uh, o cooperare uh, între autoritățile judiciare și autoritățile polițienești, au fost implicate și autoritățile vamale, o abordare multidisciplinară pentru a îi prinde pe cei vinovați de contrabanda cu țigarete contrafăcute. Sigur, Acțiunile îndreptate împotriva țintelor sunt la fel de importante, însă, după cum v-am spus, a fost un exemplu de cooperare efectivă între Eurojust și Europol. Și veștile bune sunt că suntem uh, asociați cu 17 și asta este foarte bine pentru noi. Am văzut că în 89 de întâlniri de coordonare Europolul a fost prezent în mod activ, participând și, de asemenea, ambele părți s-au angajat să se informeze reciproc uh, în urma acestor întâlniri și ședințe operative. Poate că încă o notă, ceea ce am spune în franceză, un bemol, statele uh, membre uh, contează pe noi. Am avut experiențe recente în situații stranii und am uh, primit uh, feedback uh, de la Europol, am contat pe informațiile de la Europol, dar Europolul nu a putut să ne dea aceste informații. Deci există și situații de acest gen. Există șanse ratate dar, din nou vă spus, asta nu este întreaga responsabilitate a Europolului, ci mai degrabă a statelor membre care au avut niște reticențe. Uh, com echipele comune de anchetă au devenit o poveste de succes în, de 5 ani încoace. De ce? Pentru că începând de acum 5 ani am început să primim granturi Uh, din 2011 avem uh, o rețea de experți JIT la Eurojust și am participat începând de acum 5 ani uh, la ședințe la ședințele JIT și avem și un uh, manual comun uh, al acestor echipe comune de investigații. Uh, blocajul uh, uh care exista la început era legat de uh, bani, uh, finanțarea a fost de 2,3 uh, milioane de euro pe care au primit aceste echipe comune Trebuie să dureze acest ban până octombrie 2013, ceea ce pare să pună o probleme. Digi Home uh, la comisie a sponsorizat proiectele, însă am fost informați că acest lucru nu mai este posibil în continuare. pentru că noul cadru uh, care a fost aprobat uh, la Comisie în 2016 exclude agențiile cum este Eurojustul de la asemenea finanțare. Ceea ce putem să facem este să cerem un uh, supliment de buget de la titlul 3 să mai cerem 530.000 de euro care să ne ajungă până Uh, până în octombrie 2013. În anul uh, trecut am avut 165 de cereri uh, și JIT a finanțat 65 de acțiuni legate de combaterea traficului mm, cu droguri și s-au ajuns la rezultate tangibile, mm, satisfăcătoare statele membre cooperează în aceste JIT și s-a arătat că cooperarea este esențială pentru viteză și pentru rezolvarea satisfăcătoare a cazurilor. Contăm pe sprijinul dumneavoastră atunci când este posibil și vom transmite în continuare mesaje pentru că ar fi păcat să ratăm șansa de a combate mai uh, uh, eficient uh, infracțiunile transfrontaliere. Acum, privind către viitor, am adus cu noi broșuri astăzi referitoare la planul uh, multianual al Eurojustului, Eurojustului care uh, vizează perioada 2012-2014. Uh, el vizează îmbunătățirea relațiilor cu partenerii cheie, asigurarea eficienței în toate metodele de lucru. Domnule președinte, Cred că dacă vă întoarceți la exemple, exemplele pe care le-am dat până acum, o să vedeți că am reușit uh, să ne îmbunătățim uh, coordonarea, uh, operațiunile și să facem aceste operațiuni prin centrele operative. V-ați referit la uh, colegiu, la Eurosur. Vreau să spun că ne-am implicat în uh, cooperare reciprocă și uh, ne-am implicat și în activitatea noastră legislativă și o vom face până în final. Președinte. vă rog să aveți uh, Uh, în vedere uh, timpul, uh, sistemul de interpretare va, se va opri la ora 12.30, așa încât pentru a vă încheia prezentarea, vă rog să aveți în vedere acest lucru pentru ca să se poată adresa și întrebări. Da, voi face acest lucru. Consili, uh, revizia, decizia revizuită a Consiliului din 2008, uh, care a apărut în 2009, ar fi trebuit să fie aplicată până la 4 iunie 2011. Pentru a face acest lucru, se pare că nu toate statele membre trebuie să pună în aplicare decizia Consiliului, un număr destul de mare nu au aplicat această decizie a Consiliului. Există uh, două articole importante, 12 și 13. 12 se referă la sistemele naționale de coordonare Eurojust și uh, articolul 13 se referă la informațiile obligatorii care trebuie uh, date în anumite împrejurări. Un alt uh, articol important, 85 și 86 de la, din tratatul de la Lisabona. Pe 15 decembrie 2009, în același an, inițiativa Eurorusului avea de a, a fost de a avea un uh, task force uh, referitor la articolele 85, 86 și 71 care se referă la COZI, cooperarea operațională în ceea ce vește riscurile la adresa securității interne. Să vedem care este situația actuală. Ne dăm seama și cunoaștem uh, ceea ce a fost uh, uh, stipulat cu 8 ani în urmă, care dispoziții ce priveau un număr mai mic de țări nu mai este valabil în prezent. Pentru că acum avem uh, Consiliul uh, Colegiului și 27 de state membre. Ideea este că trebuie să îți schimbi uh, sistemul de luare a deciziilor atunci când un grup mare nu mai este eficient. De asemenea, trebuie să îți gestionezi mai bine uh, portofoliul, trebuie să gestionezi mai bine riscul, uh, performanța, să te gândești la restructurarea administrației și să realizezi uh, un echilibru optim între colegiu și administrații a fost, adoptat, a, a fost adoptat un plan de restructurare care, uh, al colegiului care este pus în aplicare. De asemenea, participăm în uh, cea de-a șasea evaluare a articolelor 85 și 86 din decembrie 2009 au fost uh, organizate sesiuni de brainstorming pentru a vedea ce putem să facem în uh, evaluarea de către uh, parlamentele naționale și Parlamentul European a activității Eurojust. Cum putem să facem mai bine ceea ce facem, ce este nevoie din punct de vedere al mm, cadrului instituțional. Am ajuns acum la o viziune comună. În ceea ce privește articolul 86, cred că am răspuns la un uh, chestionar online al Comisiei în ceea ce este poziția comună. Uh, săptămâna viitoare ne vom uh, uh, întâlni cu uh, procurorul uh, general. Uh, suntem gata să cooperăm din punctul de vedere al practicianului, vrem uh, să vă dăm uh, toate uh, informațiile uh, necesare legate de uh, traficul cu droguri, de uh, spălarea banilor. Puteți să ne faceți vizite, sunteți bineveniți veți fi implicați împreună cu uh, parlamentele naționale într-o evaluare. Aveți uh, niște obiective, ce vreți uh, să facem, care, ce credeți că de ce credeți că este nevoie pentru o vizibilitate mai mare a performanței noastre? Este un exercițiu pe care suntem gata să-l facem împreună cu dumneavoastră, președintele. Vă mulțumim, doamnă Conings, nu numai pentru devotamentul uh, de care ați dat uh, dovadă în cariera dumneavoastră, pentru că ați început să lucrați la Eurojust uh, de când a început totul, acum 10 ani, și să vă mulțumesc și pentru înflăcărarea cu care ați făcut prezentarea agendei dumneavoastră în calitate de președinte nou ales al acestui organism important, care este uh, legat de Parlamentul European prin această comisie LIBE. Prin lisabonizarea celui de-al treilea pilon ceea ce este o co- uh, decizie corectă. Europolul, Eurojustul și dezvoltarea acestora în continuare în, uh, ca un embrion al serviciului procurorului general într-un viitor uh, previzibil. ca să combat uh, actele răufăcătorilor ar băieților răi. Domnul Busutil, aveți cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a o felicita pe doamna Conings pentru prezentarea sa plină de pasiune și, de asemenea, pentru alegerea sa ca președintă a Eurojust. Trebuie să recunosc că sunt uh, puțin sceptic în ceea ce privește Eurojustul, pentru că nu cred că a oferit suficientă valoare în schimbul banilor alocați în ultimii ani. Și sunt convins și sper să fiu convins că greșesc pentru că sunt deschis în această privință. Însă, dacă este să mă uit la tipul de priorități, de infracțiuni, pe care le uh, enumerați aici, nu observ uh, traficul de persoane. Eu vin dintr-o țară mediteraneană uh, și observ uh, zi de zi uh, oameni murind uh, în încercarea de a uh, intra în țară și sunt uh, foarte mulți uh, criminali și rețele de criminali care îi uh, împing de la spate. Ce face Eurojustul? Sigur că menționați traficul de persoane umane, dar noi vorbim aici despre introducerea ilegală a oamenilor în țară și acestea nu știu dacă trebuie puse în aceeași categorie. De asemenea, aș vrea să știu ce face Eurojustul. Poate intrați în detalii, pentru că este o chestiune care poate fi abordată în mod colectiv și dacă facem acest lucru, atunci putem să fim eficienți în combaterea organizațiilor criminale care uh, fac profituri foarte mari uh, pe cheltuiala statelor și cu prețul vieților care sunt pierdute pe mare. Însă, pe un ton pozitiv, trebuie să spun că păreți o persoană care dorește să schimbe lucrurile, așadar doresc să încheie într-un ton optimist și să vă doresc că toate cele bune în încercarea dumneavoastră sunt deschis uh, la sugestiile dumneavoastră și sper să mă puteți convinge că Eurojustul este util. Doamne Zipăl! Mulțumesc! Uh, vă felicitări pentru alegerea dumneavoastră și pentru prezentarea raportului. Independent de faptul că în prezent uh, suntem puțin deputați în sală astăzi, Eurojustul și chestiunea cooperării în uh, domeniul uh, penal uh, este foarte importantă. De aceea sper că vizita din toamnă la Eurojust se va realiza. În raportul dumneavoastră ați subliniat semnificația specială a cooperării și cu siguranță aceasta este foarte importantă și coordonarea joacă un rol foarte important respectiv uh, coordonarea trebuie să fie dată pentru ca toți cei implicați să dea dovadă de voință pentru a coopera cu succes și pentru a fi dispuși să facă un schimb de informații și de experiență. În acest sens, mă interesează, cu tot optimismul uh, pe care l-ați transmis prin raportul dumneavoastră, dacă această disponibilitate există, pentru că ea nu trebuie să fie Uh, doar de partea actorilor concreți, poliție, justiție, ci depinde și de disponibilitatea statelor membre. Disponibilitatea de a degreva din competențe și de a dori să colaboreze. Și în acest sens, iată, apare o imagine oarecum uh, strâmbă pe care a abordat-o și domnul Busutil, pentru că activitatea Eurojust este limitată într-o oarecare măsură de uh, prevederi și impuneri care vin din statele membre. De asemenea, aș vrea să mai uh, abordez un subiect în contextul coordonării și al infracțiunilor transfrontaliere, cum ar fi traficul de droguri și de persoane. Mă întreb dacă, pe lângă coordon- coordonarea în sine, nu ar fi nevoie de drepturi de inițiativă uh, Uh, mai puternice din partea Eurojust și poate că în acest fel statele membre ar putea fi uh, stimulate să coopereze mai bine. Și sigur că există și dezbaterea referitoare la um, avocatul european. Și mă întreb dacă coordonarea este suficientă sau trebuie să existe și o inițiativă de la nivel european, pentru ca, în cazul anumitor fapte penale, dimensiunea europeană să devină mai evidentă și anumite proceduri să poată fi inițiate. O ultimă întrebare referitoare la un alt subiect. V-ați referit de mai multe ori uh, în contextul colaborării și la um, mandatul european de arestare. Acesta este un subiect care este controversat aici la Parlament. Noi credem că uh, trebuie să mai fie ameliorat și îmbunătățit în ceea ce privește implementarea sa. Sigur că acesta nu este un subiect pentru Eurojust, dar întrebarea mea uh, dacă există păreri diferite în ceea ce privește executarea unui mandat european de arestare, iar Eurojustul uh, participă la confruntările dintre statele membre, dacă ați putea să ne dați niște exemple în această privință. Da. Mulțumesc, doamna Mathieu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă Conings, și felicitări pentru numirea dumneavoastră. Nu sunt uh, pe deplin de acord cu cele spuse de colegii mei. Cred că Eurojustul și aceste echipe mixte sunt cu totul noi, da, merită să fie încurajate, iată, operează doar de câțiva ani. Cred că aceste rezultate vor permite participarea și chiar mai multor state membre spuneați că unele nu participă. Uh, Sperăm că asta, aceste succese le vor încuraja să participe și ele. De asemenea, Simon spunea că există domenii care încă nu sunt acoperite, s-ar putea dovedi a fi mai spinoase decât altele, mai ales în materie de infracționalitate transfrontalieră. Sperăm că până la urmă și acestea să fie acoperite. De asemenea, sperăm că atât în domeniul judiciar, vedem că în domeniul judiciar și polițienesc persistă însă o un fel de secretomanie uh, la nivelul statelor membre și va fi greu de a se depăși această mentalitate a secretomaniei, însă iată, faceți efortul și vă felicităm că încercați, iată, să schimbați puțin mentalitatea și la nivelul statelor membre. Ce părere aveți despre ideea unui procuror european? Cred că va fi greu să creăm o astfel de instituție și să-i asigurăm o activitate eficientă. Aș vrea să știu în ce măsură puteți comunica pe marginea acestor bune rezultate pe care le aveți, rezultate de genul cazurilor pe care le-am văzut. Discutați puțin cu statele membre, prezentându-le aceste lucruri, încercând să asigurați o colaborare mai bună pentru echipele mixte din teren. În ceea ce privește terorismul, ne spuneți că e destul de greu să colaborați cu Europolul E un domeniu strig rezervat al lor sau e un fel de obicei care presupune o delimitare a atribuțiilor? Doamna McIntyre. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Domnule Cunnings, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să mă alătur și eu celor care v-au felicitat pentru numire. Multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat mi se pare foarte interesante. Ele sprijină ideea de activitate de coordonare la nivelul Europei. Și este un lucru esențial dacă dorim să combatem uh, crima organizată transfrontalieră în mod eficient. În numele grupului uh, meu parlamentar trebuie să spun că ne opunem uh, ideii unui procuror general european. Nu cred că coordonarea și cooperarea um, înseamnă pentru statele membre să renunțe la puterea lor. Coordonarea și cooperarea le sporește activitățile, le consolidează și noi sprijinim această idee. Și am uh, două puncte de exprimat. Unul de mai mică importanță, Uh, acum câteva uh, vreme am avut o reuniune interparlamentară în uh, propria țară cu membrii ai Casei Comunelor, ai Camerei Lorzilor și am discutat despre Europol. Dumneavoastră ați vorbit mult despre coordonarea între Europol și Eurojust și una dintre întrebările care au fost menționate de Camera Lorzilor a fost că ar fi foarte util dacă producțiile Europol ar fi coordonate cu cele Eurojust, astfel încât să putem revizui o anumită perioadă și să putem analiza ambele tipuri de activități. Și aș vrea să preluați această sugestie. Cea de-a doua întrebare, din experiența dumneavoastră anterioară, ca um, de combatere a crimei organizate și a terorismului. Mă întreb care este părerea dumneavoastră profesională referitoare la decizia Parlamentului European de a suspenda negocierile uh, Uh, referitoare la acordul PNR. Mulțumim, domnule Bronz. Nu sunt um, admirator entuziast al Uniunii Europene, și prin mare, nici al Eurojustului. Însă, asta nu mă împiedică să particip aici în calitate de membru obiectiv. Vă referați la mandatul european de arestare. În Regatul Unit, această chestiune este extrem de controversată pentru că, desigur, curțile inferioare și cele înalte și-au pierdut atribuțiile pe care le aveau în sistemul anterior și puteau să refuze extradarea din lipsă de motive suficiente. N-am să intru în această dezbatere acum, pentru că mandatul de arestare nu l-ați făcut dumneavoastră, pur și simplu este un instrument pe care îl aveți la dispoziție. Însă, aș vrea să vă întreb cu optimism următorul lucru. La întâlnirea de coordonare are Eurojust, analizați în mod critic dovezile prezentate de statele membre înainte de a emite un mandat de arestare. Uh, înainte de a se emite un mandat de arestare într-o țară sau alta. Cu alte cuvinte, vreau să știu dacă Eurojustul oferă un fel de a doua examinare a dovezilor pentru a compensa într-o oarecare măsură, fie și mică, uh, pentru această pierdere a atribuțiilor de genul celei suferite de Regatul Unit, odată cu introducerea acestui mandat de arestare european. Este rândul dumneavoastră, domnule Coning, să ne răspundeți. Sunt sigur că o să vă ajungă 5-10 minute. Nu. Am vrea să abuzăm de răbdarea interpreților, spune domnul președinte, ca și ieri. însă v-aș ruga să încercați să răspundeți la aspectele menționate, inclusiv chestiunea coordonării cu Europolul. Această agenție colaborează cu noi în materie de luptă împotriva infracțiunilor transfrontaliere și am vrea să știm cum vedeți posibilitățile de îmbunătățire acestei cooperări pe viitor Deci că e important să se pune la oaltă experiența ambelor agenții. De asemenea, s-a vorbit aici de posibilitatea îmbunătățirii comunicării între agenții. Am văzut de multe ori că toți pașii înainte în materie de spațiu al justiției și securității nu sunt percepuți, percepute de cetățenii europeni cetățenii europeni nu știu de realizările obținute. Încercăm să facem tot posibilul pentru a lupta mai eficient împotriva crimei transfrontale, infracționalității transfrontaliere, dar cetățenii europeni nu știu acest lucru. Și când spun cetățenii europeni, includ aici și juriștii, judecătorii, procurorii din statele membre. Mulți judecători nu știu de existența acestor posibilități de posibilitatea unei evoluții și unei dezvoltări ulterioare chiar a acestor instrumente care deja, iată, există de câțiva ani. Deci ce putem face pentru a le spune că, iată, aceste lucruri există și le, le pot folosi? Vă rugăm să încercați să răspundeți. Câte, câte secunde am la dispoziție? Întreabă doamna președinte, mă, mă uit către interpreți. Îmi cer scuze dacă o să depășesc puțin timpul, spune la președinte la Eurojust. Uitându-mă la lista de întrebări, am să încep cu întrebarea domnului Busutil. Trebuie, într-adevăr, să convingem clienții și să-i atragem depindem de solicitările pe care le primim. E adevărat că dacă statele membre nu sunt convinse că există o plus valoare reprezentată de noi, nu o să ne solicite și, într-adevăr, ne revine o armată responsabilitate. Trebuie să facem multe și, și să, să arătăm ce am făcut. Deci de ani de zile încercăm să facem ce trebuie, însă iată, n-am reușit să facem foarte multă promovare. Și, într-adevăr, trebuie să facem acest lucru. sunt convinsă că trebuie să ne prezentăm mai bine activitățile, pentru că n-am făcut-o suficient până acum. Jumătate din munca noastră nu e prezentată nimănui. Există și un motiv pentru asta, sigur, coordonăm activitatea organelor de ordine din, din anumite din state membre și există și un secret profesional care trebuie respectat acolo, deci nu totdeauna putem face publice aceste date. Trebuie să așteptăm sfârșitul investigației, deci, prin, deci trebuie să realizăm un echilibru între informații publice și secret. Însă mă, mă bucur să pot spune că nu sunt negativistă, vreau să văd problemele așa cum sunt, dar cu optimism. Și iată, o problemă pe care o avem este comunicarea. O să elaborăm o nouă strategie de comunicare să îmbunătățim comunicarea cu partenerii noștri care sunt statele membre sau cei mai importanți parteneri sunt statele membre. Deci sunt de acord 100% cu ce a spus dumneavoastră. Vorbeați de trafic de persoane. Dacă vă uitați la raportul de anul trecut, a fost un caz celebru în Franța, Era vorba de trafic de ființe umane care afecta în ultima instanță 10 state membre, un flux migraționist care se îndrepta spre insule din Marea Mânecii. Foarte multe persoane erau transportate în condiții absolut inumane. Am lucrat cu Europolul, cu autoritățile din Franța și cu celelalte state membre vizate pentru a Intensifică lupta împotriva traficului de persoane. Însă, încă o dată, și aici depindem de solicitarea statelor membre. Dacă nu ne solicită acest lucru, noi nu putem interveni, nu putem uh, să ne asumăm noi inițiativa, cel puțin deocamdată. În ceea ce privește întrebarea doamnei Sipels, Avem nevoie de un dialog, trebuie să ajungem la o înțelegere reciprocă. Informația este deosebit de importantă, esențială. Nu poți să ai coordonare dacă nu posezi informațiile importante, informațiile de bază. Dacă vă uitați la regulamentul nostru, parafrazez din el, nu-l citesc direct, Europol trebuie să intensifice campania împotriva criminalității organizate și infracționalității, pornind de la informațiile trimise de statele membre și de Europol. Dacă nu sporim volumul de informații primite de Eurojust, o să continuăm să depindem de solicitările venite din partea statelor membre. Și de aici, în chestiuni legate de terorism, din 2005 încoace, am lucrat la o decizie care ar obliga statele membre să trimită informații referitoare la activități teroriste atât către Eurojust cât și către Europol. Eu m-am ocupat de terorism la nivel european și am văzut că un astfel de demers sporește într-adevăr volumul de informații disponibile, ne, ne, ne permite să contribuim mai bine la raportul CISEC și să creăm un sistem de monitorizare a condamnărilor teroriste, TCM. Monitorizăm toate sursele, vedem ce, ce condamnări se dau și avem informații la dispoziția specialiștilor care analizează diferitele condamnări date pe diferite forme de terorism. Asta ne-a inspirat să recurgem la dispozițiile din articolul 13 și să transpunem această obligație și în alte domenii, dacă articolul 13 și sistemele naționale de coordonare în justiție funcționează așa cum trebuie și dacă canalul de informare funcționează așa cum trebuie, o să fim în poziția de a ne asuma și noi inițiative de coordonare. Și asta ne va duce la o situație mai bună în care nu mai ratăm oportunități remarcabile pentru că un stat membru nu catadixește sau nu e momentul potrivit sau nu au capacitatea necesară de a ne contacta pentru un demers de coordonare. Într-o etapă ulterioară, asta ne va duce la articolul 86, unanimitatea e necesară, dar știți că unanimitatea nu se există niciodată. L-ați ascultat pe delegatul din Regatul Unit. Nu se există unanimitate. Dacă, dacă ne gândim în termeni reali. Și atunci, în loc de unanimitate, haideți să ne gândim la o cooperare amplificată cu mai multe state membre, ceea ce înseamnă că în domenii specifice o să, o să avem o cooperare mai strânsă și o cooperare, coordonare din partea Eurojust pe alt plan. Și acolo rolul Eurojust va fi esențial pentru că va trebui să asigurăm această coordonare. Va trebui să continuăm lupta împotriva acestor infracțiuni conexe și, de asemenea, să asigurăm coordonarea cu statele terțe. Toată lumea mă, primește, mă privește, cred că mi s-a terminat timpul. Ce, ce pot să fac acum? sunt puțin oarecum încorzi. Mai, mai, încă un, un minut, mai puteți vorbi, nu o să mă linșez interpreții, spune doamna președintă. Ne-am am spus că preferăm o abordare pas cu pas, ne bazăm pe coordonare, vedem ce funcționează, vedem care sunt rezultatele tangibile și de acolo trecem spre o cooperare mai strânsă să vedem dacă uh, traducerea în justiție este într-adevăr răspunsul. Pentru terorism am văzut că monitorizarea acestor condamnări ne arată cât de eficient am lucrat, dacă am făcut ceea ce trebuie. Deci dacă o, această evidență a, a condamnărilor ne spune că am procedat așa cum trebuie sau nu. Mandatele europene de arestare avem multe exemple. Intervenim în baza articolului 6 și 17 din decizia cadru, atunci când există mai multe astfel de mandate, când sunt mai multe state care dau un mandat uh, pe același nume, atunci asigurăm o coordonare între reprezentanții statelor respective. De asemenea, intervenim atunci când se cere executarea simultană. Vă dau un exemplu din 2007 la Milano. În timp de 5 zile a trebuit să coordonăm executarea unor mandate de arestare în mai multe țări, Portugalia, România, Franța și Italia. Asta din motivul prezentat de reprezentantul Regatului Unit. Ei erau probleme de bază juridică, de temei juridic, nu se respecta formatul, nu se respecta uh, uh, uh, formulările standard din acel mandat. Deci a trebuit să intervenim și să controlăm puțin aceste mandate. Mulțumesc doamnei Mathieu. Vreau să mulțumesc doamnei Mathieu pentru echipa, în ceea ce privește echipa mixtă de anchetă. Nu toată lumea cunoaște aceste posibilități și este și uh, o chestiune de bani. Unele state membre nu aveau banii necesari și uh, pentru GIT uh, este foarte important tra, uh, interpretarea, traducerea, costurile de călătorie și, de călătorie și cazarea. Dacă ne uh, uităm la toate uh, cazurile, veți vedea că traducerea și interpretarea costă foarte mult. Însă, dacă ne uităm la procedură, procedura ne spune că trebuie să asigurăm acest lucru. Uh, așa încât avem un manual pe website, suntem implicați în formare și facem tot ceea ce putem dar întotdeauna este o chestiune de bani dacă nu avem bugetul necesar. Putem uh, să discutăm și bilateral cu cei care au adresat întrebările. Pentru a încheia această sesiune de dimineață, vă mulțumim, doamnă Conings ați venit să prezentați raportul anual și vă mulțumesc că sunteți acolo în avangarda luptei Eurojust. Ați arătat convingere și hotărâre să promovați această cauză și sigur o să vă vedem mai des. O să uh, facem o vizită la Eurojust uh, în toamnă Vom merge la Haga și vom putea să intrăm în toate detaliile. Dar, în afară de asta, există posibilitatea să obținem informații prin procedura scrisă. Reluăm sesiunea la 2.30.